Stimați colegi, doamnelor și domnilor, vom începe întâlnirea din această după-amiază a Comisiei INTA și primul subiect este subiectul 21 în schimb de vederi cu Ombudsmanul European. Doamna O'Reilly, în legătură cu linii directoare în ce privește creditele de export și s-a efectuat o cercetare privind acest tip de creditare de către statele membre. Acesta este fundalul uh, interesului nostru de a introduce pe ordinea de zi subiectul. Ne face plăcere că doamna Aurel este prezentă în mijlocul nostru și că este dispusă să ne furnizeze câteva informații legate de funcționarea acestui sistem, poate și unele observații critice în legătură cu susținerea acestui tip de creditare a exportului. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua tuturor! Eh, domnul De Lange, estimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru invitație. După cum știți, mandatul meu se referă la probleme administrative, nu la probleme politice eh, și nu vreau să mă suprapun cu activitatea Comisiei dumneavoastră, dar în ce privește rolul Comisiei în colectarea de informații specifice, voi eh, prezenta astăzi modul în care uh, Ehm, a existat o plângere la oficiul meu în legătură cu modul în care Comisia monitorizează eh, aceste creditări ale exportului. În februarie 2016, Watch, o coaliție internațională a unor organizații al societății civile care monitorizează exportul, ehm, activitatea agențiilor de creditare a exportului, ehm, a furnizat unele exemple legate de modul în care se desfășoară acest tip de activitate în statele în curs de dezvoltare. Trebuie să ne gândim că ne dorim, de fapt, o dezvoltare economică, prosperitate cu respect pentru viața cetățenilor. Programele de creditare din Uniunea Europeană trebuie să fie în conformitate cu legislația. Comisia elaborează o revizuire, un aport anual în ce privește evaluarea activității acestor agenții și conformitatea cu prevederile legale din Uniunea Europeană există plângerea că această revizuire nu a fost concludentă în ce privește respectarea obiectivelor Uniunii Europene prin garantarea uh, vieții cetățenilor și, de asemenea, în ce privește uh, mediul. În iunie 2013 a mai fost uh, efectuată o analiză în acest sens. Împreună cu Comisia doresc să mă implic în uh, această uh, cercetare împreună cu uh, colaboratori din Polonia. Și am ajuns la concluzia că procesul de revizuire din partea Comisiei trebuie să fie consolidat față de raportul din 2013, noi în mai 2018 am făcut trei propuneri pentru soluții pe care să le folosească Comisia. Comisia trebuie să se consulte cu societatea civilă pentru a revizui o schemă model Uh, în baza principiilor uh, care decurg din tratat și din Carta Drepturilor Omului, uh, inclusiv în ce privește raportarea legată de probleme care nu sunt financiare. Comisia trebuie să elaboreze și niște linii directoare în ce privește raportarea trebuie ca analizele și evaluările să se concentreze pe rapoartele uh, naționale. Comisia de asemenea trebuie să pregătească revizuirea um, și raportarea anuală pentru Parlamentul European. Dar uh, Comisia spune că propunerile mele depășesc în clipa de față um, contextul legislativ. Pe 23 mai anul curent, noi am uh, insistat asupra propunerilor noastre. Concluziile mele se bazează pe trei chestiuni principale. Formularea anexului 1 Comisia trebuie să producă o revizuire anuală pentru Parlamentul European bazându-ne pe aceste informații, regulamentul 1233 din 2011, în ce privește obiectivele și obligațiile Uniunii Europene, care includ respectarea uh, vieții omenești și protecția mediului înconjurător. În al doilea rând, principiile bunei administrații solicită că atunci când instituțiile europene recurg la o evaluare, evaluarea trebuie să fie cât se poate de obiectivă, independentă, echitabilă. Dacă legislația nu stabilește niște standarde uniforme, asta nu înseamnă că nu ar putea Comisia să întreprindă mai multe. Evaluarea trebuie să se bazeze pe o checklist care să fie cât se poate de uh, bine alcătuit. Iar uh, Biroul meu uh, a analizat aceste rapoarte în perioada 2011-2014, uh, care însă nu corespund întru totul criteriilor de analiză obiectivă. Considerăm ca atare că actul administrativ a fost deficitar. Sperăm ca pe viitor eh, Comisia se bazeze pe recomandările noastre, chiar dacă în clipa de față Comisia afirmă că nu este obligată să informeze statele membre în legătură cu concluziile, dar poate să întreprindă pași pentru a-și îmbunătăți activitatea și să implementeze recomandările mele. Comisia afirmă că va consulta Consiliul și Parlamentul European în legătură cu acest model și de checklist. Și uh, noi propunem de asemenea un checklist revizuit uh, care să fie supus atenției Consiliului prin acel proces uh, va exista o consultare cu societatea civilă conform modelului consultării practicat de către Serviciul de Acțiune Externă. Deci, în timp ce uh, angajamentele Comisiei uh, nu corespund întru totul preocupărilor mele, consider totuși că s-au făcut progrese și uh, sper să putem colabora cu Comisia în această chestiune în perioada următoare. Ieri am primit o plângere în legătură cu activitatea Comisiei noi uh, sperăm ca pe viitor uh, Comisia să se ocupe de aceste plângeri, chiar dacă nu uh, are în clipa de față puteri de pline în ce privește aceste evaluări. Noi sperăm ca să fie revizuit regulamentul actual. Voi analiza aceste plângeri și sper să finalizez concluziile anchetei noastre cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Se pare că există un dezacord între ombudsman și comisie și poate comisia poate să ne furnizeze câteva explicații legate de cauza problemelor din partea Direcției Generale Trade dau cuvântul acum uh, unei reprezentante. Mulțumesc foarte mult. Um, Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult pentru această prezentare legată de credite la export, uh, care cred că merită mai multă atenție din partea noastră. Într-adevăr, există un dezacord între comisie și ombudsman, dar aceasta nu este o politică a noastră. Noi suntem pe deplin transparenți și dorim o politică de credite la export care să respecte pe deplin, bineînțeles, obiectivele interne ale Uniunii. Însă acolo unde nu suntem de acord Este vorba de interpretarea limitelor uh, pe care regulamentul le impune Comisiei. La anexa 1, care este citată de doamna ombudsman, se menționează cele patru cuvinte magice, based on this information, deci pe baza acestor informații. O prevedere de la anexa 1 arată în mod explicit ce trebuie să furnizeze fiecare stat membru, și anume date care au de-a face cu uh, activele și uh, angajamentele, precum și uh, elementele contingente. Iată limitele în ceea ce privește obligațiile statelor membre. Pe de altă parte, se cere statelor membre să descrie felul în care se ține cont de uh, chestiunile de mediu în activitățile ECA și pe baza acestor informații Comisia trebuie să realizeze evaluarea. Însă regulamentul ne limitează în ceea ce privește informația pe care putem să o cerem, pentru că nu avem un temei legal în regulament pentru a cere mai multe informații. Totuși, am ținut cont în eforturile noastre de rezoluțiile Parlamentului. Am auzit și îngrijorările manifestate de societatea civilă și am uh, abordat această chestiune cu statele membre la grupul de lucru pentru credite la export de mai multe ori și totuși până astăzi nu a existat o voință pentru a revizui această listă și așa cum spunea și ombudsmanul, nu există o cerință în regulament în ceea ce privește forma pe care trebuie să aibă raportarea făcută de statele membre, ceea ce înseamnă uh, că uh, noi la comisie putem avea o listă de verificare nemaipomenită, dar nu există nicio obligație din partea statelor membre să o și respecte. Facem eforturi deosebite alături de statele membre să le arătăm cât de importantă este transparența și o mai bună raportare, pentru că considerăm că obiectivele Uniunii trebuie atinse și de altfel credem în acest lucru, credem că aceste obiective s-au atins pentru că nu am primit nicio plângere în care să se arate că legislația europeană n-a fost respectată. Totuși, dacă Consiliul nu este de acord să avem o listă de verificare revizuită, care să meargă dincolo de ceea ce prevede regulamentul, Comisia nu poate să facă singură acest lucru. Suntem alături de dumneavoastră, suntem alături de Parlamentul European, dar nu putem face nimic singuri. Mulțumesc! Foarte bine. Am înțeles ce ne-a spus comisia. Să vedem care este și părerea raportorului, domnul Ianic Jado. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult doamna ombudsman în, uh, în franceză se poate utiliza și termenul la feminin. Iată, asistăm la finalul unei negocieri în ceea ce privește controlul și o formă de coordonare europeană pentru uh, filtrele aplicate investițiilor externe în UE. În urmă cu câțiva ani, atunci când a fost vorba de transpunerea în dreptul european a liniilor directoare ale OCDE în ceea ce privește agențiile de credite la export, Parlamentul s-a autosesizat, considerând că aceste agenții țin, bineînțeles, de competența națională, dar că atâta timp cât aceste agenții se Uh, includ în acțiunea externă a UE felul în care ele funcționează, bineînțeles, trebuia să respecte articolele 3 și 21 din tratatele Uniunii. Și plecând de aici, am început un proces de negociere. O negociere în care era clar că nu vom ajunge la o competență de coordonare a agențiilor de credite la export la nivel european, dar că doream să oferim o responsabilitate statelor membre și în același timp Comisiei Europene pentru ca aceasta să verifice, să vadă dacă aceste agenții și activitatea lor corespund obiectivelor stabilite prin tratat. Din păcate, între timp am avut cinci rapoarte și în cele cinci am văzut cu claritate că Comisia Europeană de fapt, ajungea la aceeași concluzie de fiecare dată. Așa cum ați spus-o și dumneavoastră, pentru că nu există plângeri, dragă doamnă, înseamnă că tratatele Uniunii sunt respectate și din punctul nostru de vedere asta nu respectă nici spiritul, nici textul regulamentului. Negocierea care a fost făcută își dorea tocmai ca Comisia Europeană să ofere linii directoare statelor membre pentru a respecta o anumită raportare care trebuie făcută către Comisia Europeană și pe baza acestei raportări Comisia trebuia să facă controlele necesare pentru a verifica că tratatele sunt într-adevăr respectate. Parlamentul European, de fiecare dată în ansamblul său, a dat dovadă de nemulțumire față de munca realizată de Comisia Europeană din acest punct de vedere. De altfel, mă bucur că aceste asociații au luat legătura cu Ombudsmanul European și dumneavoastră ați ajuns practic la aceleași concluzii ca și Parlamentul European și anume nemulțumirea și frustrarea noastră față de munca făcută de Comisia Europeană și sunt convins că aveți dificultăți uh, în ceea ce privește statele membre. Negocierile sunt dificile pentru că dacă e vorba de programe precum Hermes, COFA sau altele, e clar că suveranitatea națională este pe primul loc, însă responsabilitatea dumneavoastră este să vă asigurați că aceste suveranități naționale nu intră în contradicție cu interesul general european. Practic despre asta este vorba. Și dacă dumneavoastră ne spuneți chiar și acum că așteptați să dea dovadă de bunăvoință Consiliul pentru a modifica eventual listele de verificare, îmi pare rău, dar nu asta vă ceream noi. Și noi și Ombudsmanul European v-am cerut să oferiți Consiliului liniile directoare și lista de elemente de informații pe care trebuie să le ofere în ceea ce privește agențiile de credite la export, pentru că în felul acesta se poate ajunge la transparență și la cooperare, fără, bineînțeles, să subminăm suveranitatea națională. Bineînțeles, noi, Parlamentul ne regăsim pe deplin în concluziile trase de Ombudsmanul European și sper ca și Comisia să dea curs acestui raport și să ne întâlnim din nou la o dezbatere formală a acestui dosar, pentru ca prin comisie și cu ajutorul comisiei să constrângem statele membre să respecte regulamentul care a fost negociat în comun. Mulțumesc! Mulțumesc. Dacă sunt întrebări din partea colegilor. Doamna Minar. Intervenție fără microfon. Mulțumesc. Nu este neapărat o întrebare, dar aș dori să reacționez și eu. Ne confruntăm aici cu o problemă foarte gravă. Avem un regulament 1233 din 2011 și, în mod normal, Comisia este obligată, în conformitate cu acest regulament, să facă rapoarte pe marginea agențiilor de credite la export. Ne dăm seama însă că rapoartele nu sunt suficiente și nu respectă regulamentul european. Avem elemente legate de drepturile omului sau de mediu care, de exemplu, nu sunt deloc controlate, verificate. Comisia Europeană nu recunoaște dificultățile cu care se confruntă, deși încă din 2013 am identificat aceste probleme și din 2013 până acum lucrurile nu s-au îmbunătățit, deși e vorba de o chestiune foarte gravă. Iar sarcina noastră, în calitate de membri ai Parlamentului, este de a analiza foarte serios această problemă. Așa cum a spus-o și domnul Jadon, dacă Comisia dorește să extindă lista, nu trebuie decât să facă o propunere către Consiliu. Mulțumesc! Mulțumesc. Aș avea totuși o întrebare către Comisie. Care ar fi sfatul, sfatul dumneavoastră către Parlament. Credeți că ar trebui să cerem să avem o nouă legislație sau să transmitem o scrisoare comisiei prin care să cerem să ia legătura cu statele membre, să rezolve problema la nivelul statelor membre sau care este soluția dumneavoastră pentru a îmbunătăți situația pentru că la ora actuală cred că situația nu este deloc mulțumitoare, așa cum ați spus-o și dumneavoastră. Mulțumesc! Nu pot să spun eu Parlamentului ce să facă și cum să-și urmărească obiectivele și nu știu uh, câtă putere de influență poate avea Comisia asupra statelor membre. Aici nu e o problemă de dezacord de politică cu Comisia ci cu Consiliul. Deci, propuneți eventual o revizuire a legislației pentru ca rolul nostru să fie mai ridicat. Dar trebuie să vedem dacă această revizuire a unui aliniat de la uh, anexă din regulamentul de 60 de pagini este un lucru fezabil sau de făcut. După cum știți, acordul prin care se implementează la nivel legislativ acest regulament este revizuit în mod constant. Decizia se ia prin articolul 29, deci nu excludem o revizuire a regulamentului. Care este părerea ombudsmanului? Da, aș face mai multe comentarii. Mă bucur că Comisia este de acord cu o bună parte a analizei pe care am făcut-o și suntem în continuare în dezacord în ceea ce privește limitele regulamentului. Cred că trebuie să încercați mai mult și ați vorbit despre citatul din anexa 1. Comisia trebuie să facă un raport anual bazându-se pe informațiile furnizate și așa mai departe. Pentru că ideea aici este că nu trebuie să ținem cont neapărat de aceste informații, se poate ține cont și de alte informații din afară. Regulamentul implică, practic, că e nevoie de o evaluare bună, dumneavoastră spuneți că nu primiți toată informația, că există o lacună, iar noi spunem că prin regulament puteți merge mai departe pentru a avea niște linii directoare și o listă revizuită. Deci, cred că cel mai bine ar fi să mai încercați. Foarte bine. Sunt convins că vom avea uh, o urmare a acestei dezbateri o rezoluție eventual și vom vedea ce facem la nivelul coordonatorilor. Cred că au trecut deja trei ani fără să se îmbunătățească nimic și asta este o situație care nu ne mulțumește deloc. Avem nevoie de o poziție clară a Parlamentului. Mulțumesc foarte mult, doamnă ombudsman, și succes în munca dumneavoastră. So, next item is the state of play of the implementation of the system. Următorul punct, starea actuală în ceea ce privește implementarea pactului de durabilitate de la Bangladesh. Este un exemplu foarte bun pentru agenda UE pentru comerț. După accidentul de la Rana Plaza, am urmărit îndeaproape situația în pactul global și pe 26 iulie a avut loc o întâlnire foarte importantă la Bangladesh. Doamna comisar Malmström a fost prezentă, de asemenea raportorul nostru, raportorul permanent, domnul Karim, și am avut și al cincilea raport tehnic pe această temă în septembrie. Iată deci, după publicarea acestui raport, este momentul potrivit să dezbatem situația. Trebuie să analizăm care este viitorul acestui acord, ce se întâmplă cu celula de coordonare, și să dezbatem o serie destul de lungă de elemente problematice, cum ar fi, de exemplu, drepturile muncii, dar și alte chestiuni. Pentru a discuta această temă, îl avem aici și pe excelența sa ambasadorul Bangladeshului. Bun venit la ședința noastră. Vom începe prin a-i da cuvântul domnului ambasador, după care va lua cuvântul reprezentantul SEAE, urmat de DigiTrade și raportorul permanent. Domnule ambasador, vă rog, aveți 8 minute la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, europarlamentari, este o adevărată onoare pentru mine să fiu astăzi aici la invitația Comisiei INTA. Am să vă prezint situația actuală în ceea ce privește pactul de durabilitate și, în special, munca pe care o facem pentru a, a asigura o situație bună pentru fabricile din Bangladesh și de asemenea transferul de responsabilitate către autoritățile din Bangladesh. Acordul asupra clădirilor și incendiilor a fost semnat, după cum știți, în mai 2018, 2013, mă scuzați, cu finanțare din partea europeană. Era vorba de un acord pe 5 ani între branduri globale și retailer globali, conceput tocmai pentru a asigura un mediu de lucru sigur. Guvernul nostru a mulțumit pentru asistența oferită de partenerii internaționali pentru a asigura siguranța la locul de muncă în toate fabricile cu activitate de export. Trebuie să arătăm că acest acord a fost responsabil pentru 1505 fabrici de îmbrăcăminte și încă 890 de fabrici care au fost implicate pentru procesul de follow-up și în soluțiile de remediere. progresele făcute au fost în proporție de 84% și 91% în ceea ce privește alianțele. Iar fabricile restante care reprezintă suma aproximativă a celor două cifre, sunt uh, implicate în inițiativa la nivel național. Pentru a asigura o durabilitate pe termen lung, guvernul Bangladeshului a inițiat o celulă de uh, soluționare și coordonare în, uh, în urma căreia trebuia să se coordoneze activitatea la nivelul fabricilor. Această celulă de uh, coordonare este operațională și funcțională acum. Această celulă monitorizează progresele făcute pentru planurile de corecție, uh, pentru inițiativa națională, la nivelul fabricilor și încet, încet preia responsabilitatea de la alianțele naționale între fabrici făcând progrese în perioada de tranziție. Guvernul Bangladeshului uh, a crescut în mod semnificativ resursele umane și bugetare și alocările în ultimii 5 ani pentru a întări și mai mult capacitatea acestei celule. Bugetul departamental s-a multiplicat de 5 ori și totalul de 679 de posturi noi au fost create, ajungând acum la aproape o mie de astfel de posturi. Pe lângă inginerii care lucrau deja în procesul de remediere, avem încă 16 ingineri suplimentari care au fost incluși în această celulă pentru a facilita munca ei. Mai mult decât atât, Organizația Internațională a Muncii mai oferă încă 47 de ingineri, 6 s-au alăturat deja muncii noastre și încă 41 vor veni la nivelul celulei de coordonare foarte curând. Comisia de Tranziție și de Coordonare a fost uh, înființată la sfârșitul anului 2017 cu reprezentanții guvernului, al fabricilor, ai sindicatelor și acoperă activitatea de tranziție pentru fabrici. OIT-ul și Bangladeshul și angajatorii au fost și ei cooptați ca membri. Avem și un grup de lucru, acel așa numit uh, SMAR uh, Court Against Accord, iar uh, Tribunalul Suprem și-a dat avizul pentru a avea un acord de tranziție care să conducă Bangladeshul până Uh, la sfârșitul lui noiembrie 2018. În această perioadă de șase luni, acordul de tranziție va fi funcțional în conformitate cu planul de tranziție și de monitorizare al guvernului, în special uh, lucrând alături de Comisia de Supervizare și Monitorizare. Am înțeles că Acorn a făcut apel la Tribunalul Suprem pentru a cere o extindere a operațiunilor sale și actorii implicați uh, au uh, avut un dialog foarte deschis și activ în Bangladesh. Sperăm de aceea să se ajungă la o tranziție de succes în ceea ce privește munca realizată de acord și să se transfere responsabilitățile sale către celula de criză pentru că până la urmă ține de responsabilitatea guvernelor naționale să asigure siguranța la locul de muncă în fabrici. În iunie 2018 a avut loc uh, o întâlnire la nivel înalt la Bruxelles pe această temă, care a fost condusă de Comisarul pentru Comerț uh, și Ministrul pentru Comerț din Bangladesh. Era vorba despre parteneriatul între cele două părți, care este absolut esențial pentru a asigura responsabilitatea, un management responsabil din partea industriei de textile și pentru a asigura un lanț de aprovizionare sigur. Așa cum s-a arătat și la ultima întâlnire de revizuire a pactului global, uh, legea muncii din Bangladesh a fost revizuită la recomandările OIM. Parlamentul a acceptat și amendamentele pentru această lege și s-au făcut toate notificările necesare. Guvernul Bangladeshului lucrează alături de OIM pentru a elabora și o schemă de asigurare la locul de muncă pentru această industrie și avem un dialog deschis cu OIM-ul și cu partenerii sociali pentru a avea niște scheme la nivel național de asigurare și pentru a avea o rigoare instituțională și publică în acest domeniu. Guvernul consideră că uh, compensațiile pentru daune la locul de muncă reprezintă un drept fundamental pentru orice lucrător Totuși, acestea implică costuri enorme și e nevoie de o susținere din partea tuturor actorilor implicați pentru a face față resurselor și tehnologiilor care trebuie aplicate în acest sector. Ministrul Muncii și a, pentru Comerț a lucrat alături de industrie pentru ca reprezentanții acesteia să fie implicați în proces. OIM-ul a lucrat cu guvernul Bangladeshului pentru a implementa această schemă de asigurare pentru industria textilă din Bangladesh. Toate acestea se uh, bazează pe acordul la care s-a ajuns în urma accidentului de la Rana Plața. În întâlnirile pe care le-am avut uh, cu alte ocazii aici la Comisia INTA, Vă spuneam că sectorul uh, industriei textile din Bangladesh a făcut investiții enorme în soluționarea acestor probleme, însă dacă ne uităm la prețul plătit pentru uh, produsele sale, rezultatul nu este unul foarte încurajator. Avem nevoie și de susținerea dumneavoastră pentru a asigura o poveste de succes pentru Bangladesh în acest domeniu și pentru alte țări producătoare. Mai ales atunci când e vorba de siguranța la locul de muncă, Bangladeshul dorește să își mențină angajamentul alături de Uniunea Europeană bazându-ne pe o relație de încredere și respect reciproc. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador. Și acum am să dau cuvântul doamnei Silvici, care este reprezentantul Comisiei. Um, before providing a quick update... Bună ziua, doamnelor și domnilor! Înainte de a vă da câteva informații actualizate cu privire la pactul de durabilitate, dați-mi voie să mulțumesc um, Parlamentului European și membrilor acestei comisii pentru angajamentul constructiv și pentru sprijinul pe care l-au acordat în toate activitățile legate de acest pact. Credem că um, avem cu toții aceeași abordare și încercăm să Punem la dispoziția partenerilor noștri din Bangladesh toate mijloacele de sprijin. Așa cum a spus și domnul ambasador, cea de-a patra întâlnire la nivel înalt a Pactului de Durabilitate a avut loc și ne-a oferit ocazia de a discuta câteva chestiuni la nivel înalt, pentru că au fost prezenți acolo comisarul nostru, ministrii ai comerțului și ministrii muncii. După această reuniune am observat însă că implementarea pactului um, s-a uh, realizat uh, atât bine cât și rău. S-au făcut progrese pe partea de um, siguranță și securitate la locul de muncă în ceea ce privește modificarea legislației muncii din Bangladesh și normele de punere în aplicare, crearea unui Consiliu tripartit consultativ, adoptarea unor proceduri standard de funcționare pentru practicile neloiale, comerciale neloiale și înregistrarea comercială. Aici s-au făcut progrese, dar în același timp Comisia și-a exprimat îngrijorări serioase cu privire la insuficiente progrese făcute pe marginea aspectelor legate legate de drepturi principale la locul de muncă. Angajamentele Bangladeshului, în conformitate cu Convenția OIM, trebuie să fie îndeplinite, în special cu privire la libertatea de asociere și contractele colective de muncă. În acest sens, Comisia a invitat Bangladeshul să se ocupe cât de repede de aspectele care mai trebuie rezolvate și să adopte legislația necesară și să se asigure de punerea sa în aplicare eficientă. Mă bucur să aud că actul pentru muncă a fost uh, adoptat și deja Parlamentul uh, adoptase câteva legi în acest sens, dar sunt în limba bengaleză, așa că trebuie să le traducem ca să vedem uh, exact care este conținutul Bangladesh uh, a anunțat că cerințele minime pentru crearea unui sindicat vor fi reduse la 20% din numărul de angajați dintr-o anumită fabrică și noi considerăm că acest lucru reprezintă un pas înainte. De asemenea, am solicitat Bangladeshului să continue eforturile și să meargă și mai departe pentru a reduce acest procent la 10%. De asemenea, am rugat Bangladeshul să protejeze lucrătorii împotriva oricăror acte de discriminare și de combatere a asocierii în sindicate și, de asemenea, să se asigure că toate zonele de procesare și de export permită asocierea plină. și, de asemenea, să scadă numărul de refuzuri ale înregistrărilor comerciale, care rămâne în continuare destul de ridicat. În ceea ce privește siguranța clădirilor și protecția împotriva incendiilor din Bangladesh, noi uh, continuăm să sprijinim toate inițiativele sectorului privat în acest sens și toată implicarea acestuia. Noi am vrut ca operațiunile prevăzute în acest acord să continue până ce această celulă de urgență va fi considerată pregătită de către Comitetul de Monitorizare. La această întâlnire pentru pactul de durabilitate, Comisia, într-adevăr, a exprimat îngrijorări cu privire la încheierea prematură a acestui acord cu guvernul din Bangladesh. Sperăm că după uh, recursul uh, în, la înalta curte, acord va putea să rămână în Bangladesh și am luat notă de cele pe care tocmai le-a spus domnul ambasador. Capacitatea administrativă a celulei de remediere și de coordonare a fost îmbunătățită, dar uh, în măsura în care apelul este pendinte, trebuie să așteptăm uh, rezultatele sale. Toate aceste mesaje la care m-am referit au fost transmise prin diferite canale, inclusiv în contextul întâlnirii grupului 3 plus 5 din octombrie și sunt incluse în cel mai recent report, raport tehnic public cu privire la acest pact la care s-a referit și domnul președinte și care a fost publicat în septembrie anul acesta. Thanks a lot, and now the EEAS. Mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul Serviciul European de Acțiune Externă. Mr. Chair and honorable member. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, dați-mi voie să încep prin a mulțumi Parlamentului European și în special acestei comisii pentru atenția politică pe care a acordat-o Bangladeshului și pentru angajamentul constructiv de care a dat dovadă. În ceea ce privește rezoluția adoptată în Parlament 15 uh, eh, noiembrie, și interesul dumneavoastră continuu beneficiază de sprijinul nostru permanent. Uniunea Europeană are o relație deja de lungă durată și solidă cu Bangladeshul și aș vrea să subliniez faptul că angajamentul nostru politic s-a intensificat în ultimele câteva luni în contextul unei crize a refugiaților. În altul reprezentant, doamna Mogherini, s-a întâlnit cu prim-ministrul Hassin la sfârșitul lunii septembrie la New York, s-a întâlnit și cu uh, ministrul de externe de două ori și apreciem eforturile guvernului din Bangladesh și a societății civile de a găzdui refugiații Rohingya această criză pune o presiune majoră asupra lor, iar Uniunea Europeană va continua să asigure sprijin tehnic și umanitar Bangladeshului pentru returnarea refugiaților uh, în locul de origine. Aceasta, acesta rămâne obiectivul nostru, dar returnarea trebuie să fie justă, trebuie să fie justificată și să se facă într-un mod demn și um, în conformitate cu um, Convenția Internațională a Drepturilor Omului. Salutăm implementarea unor um, proceduri standard pentru returnarea migranților. Lucrăm în acest sens cu omologii noștri pentru o returnare demnă a migranților. Așteptăm de la Bangladesh să respecte pe deplin această procedură de returnare. Drepturile omului reprezintă o prioritate în dialogul nostru cu Bangladeshul și considerăm că este foarte bine că guvernul are contacte cu Uniunea Europeană în acest sens, pentru că noi astfel putem să ne exprimăm îngrijorările atunci când este cazul. Am avut un dialog dedicat drepturilor omului în aprilie și, de asemenea, au avut loc consultări diplomatice în Dhaka, în luna iulie. Atunci, autoritățile s-au angajat să rezolve problemele legate de drepturile omului și politicile aferente. Situația rămâne însă în continuare îngrijorătoare și mai sunt multe de făcut. Observăm că provocările sunt tot mai mari, alegerile parlamentare se apropie și ele, și Uniunea Europeană își continuă dialogul cu guvernul din Bangladesh. De asemenea, am abordat această chestiune și în declarațiile publice și vom continua să facem acest lucru. Pregătirea alegerilor parlamentare este discutată în mod regulat cu autoritățile din Bangladesh și așteptăm ca alegerile care urmează să fie credibile, transparente și imparțiale, statul de drept și libertatea de asociere și de exprimare să fie respectate și protejate. Guvernul trebuie să asigure un mediu propice societății civile, iar în ceea ce privește drepturile la locul de muncă, Bangladeshul a implementat câteva măsuri pentru îmbunătățirea situației. Am văzut progrese semnificative în ceea ce privește securitatea și siguranța la locul de muncă. Guvernul însă va trebui să implementeze recomandările internaționale privind munca, în special libertatea de asociere și așa cum a spus și colega noastră de la comisie, Bangladeshul încă mai trebuie să, să alinieze legislația sa în domeniu cu convențiile OIM. Am discutat acest lucru în detaliu cu Bangladesh în timpul consultărilor diplomatice și în timpul dialogului privind drepturile omului. Noi lucrăm îndeaproape cu Comisia și vom continua să facem acest lucru ca parte a angajamentului nostru. Ca de obicei, domnule Karim. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mi-ați spus cât timp am la dispoziție, așa că am impresia că pot să vorbesc cât vreau. Nu, bine. Voi respecta timpul uh, alocat. În primul rând, împreună cu dumneavoastră, domnule președinte, aș dori să urez bun venit domnului ambasador și instituțiilor uh, noastre înrudite pentru că sunt prezente astăzi aici. Cred că am două opțiuni. Să fac ceva foarte ușor, ceea ce au făcut uh, instituțiile noastre surori, adică să transmit un mesaj foarte echilibrat, adică să încerc să indic o direcție în care Bangladeshul ar trebui să se îndrepte, dar în același timp să aștept de la Bangladesh să citească printre rânduri de asemenea, aș vrea ca membrii acestui Parlament să nu mă mai oprească pe holuri uh, și să sublinieze cât de mari sunt îngrijorările lor cu privire la relația dintre Uniunea Europeană și Bangladesh. Intervenția mea, deci, este diferită de mesajul echilibrat de până acum. Înțeleg uh, poziția domnului ambasador, înțeleg și poziția celorlalte instituții, înțeleg și de ce au fost transmise mesajele lor uh, în acest context, sub această formă. Însă, eu sunt cel care încearcă să păstreze un echilibru între mesajele tot mai uh, serioase pe care le primesc uh, de la colegii mei și aprecierea pentru activitatea celorlalte instituții ale Uniunii Europene. SAE s-a referit la o situație care e în continuare îngrijorătoare și a spus de mai multe ori că mai sunt multe lucruri de făcut. Mulți membri ai Parlamentului European au spus exact același lucru. Ca toată lumea de aici, am și eu un text pregătit dar am hotărât să renunț la el pentru că cred că am ajuns acum într-un moment în care trebuie să spunem lucrurilor pe nume și să spunem exact care este situația. Comisia și SEAE probabil că au o abordare comună cu privire la numeroase aspecte, dar eu consider dar uh, consideră că progresul va fi mai rapid dacă păstrăm totuși un limbaj diplomatic. Eu însă voi încerca să fiu mai sincer. Cred că până nu vedem niște rezultate foarte concrete la care să se ajungă foarte rapid, vom ajunge la blocaje în acest Parlament. Și cred că vor fi afectate posibilele evoluții pozitive din relația UE-Bangladesh. Vedem ce se întâmplă cu țările învecinate. De multă vreme am spus că e nevoie de mai mult spațiu comercial pentru uh, Bang Bangladesh, e, mai mult, e nevoie de mai mult sprijin pentru, adată fiind criza refugiaților. Cred că E destul de clar ceea ce am avut eu de spus. Noi rămânem în continuare angajați uh, pe calea progresului pachetelor pe care le-am negociat deja, dar pentru că acest lucru să se întâmplă, multe din cele spuse de antevorbitorii mei trebuie să fie dublate de rezultate concrete pentru că dacă rămâne numai la vorbe, la vorbe frumoase, nu e suficient, nu mai e suficient. Domnule președinte, am depășit cu șase secunde, vă distrage atenția bunul meu prieten și coleg, dar nu voi profita de acest lucru. Thanks a lot for the clear words. And now invite the chairwoman. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția foarte clară. Acum îi dau cuvântul doamnei Lambert, care este președinta delegației pentru Asia de Sud. Mulțumesc, domnule președinte, eu nu mă așteptam să intervin în acest moment. Însă vă spune și eu că multe dintre preocupările exprimate de antevorbitori sunt foarte palpabile, le-am discutat deja și cu delegația și cu ambasadorul. Aș vrea să mă refer la criza mm, Rohingya și ce s-a făcut în Bangladesh uh, în acest sens. Foarte multă foarte mult personal uh, din posturile publice au fost, uh, a fost implicat în gestionarea acestei crize, deci a solicitat uh, foarte multe resurse, iar comunitatea internațională se pare că nu contribuie financiar suficient către Bangladesh pentru uh, ca această țară să facă față crizei. S-a vorbit și despre dreptul muncii și despre legătura cu zonele de export. Într-adevăr, acestea sunt probleme destul de vechi pe care le-am mai discutat în timpul vizitelor în Bangladesh, le-am discutat și cu uh, domnul ambasador și cu alte ocazii. Și, într-adevăr, în acest sens, progresul ar fi putut și ar fi trebuit să fie mai rapid. Apoi, ce se va întâmpla cu tranziția pentru acest acord. E o altă întrebare bună. Într-adevăr, am luat notă și de aspectele legate de prețuri. Sunt uh, totuși câteva fabrici în Bangladesh uh, care au făcut progrese în ceea ce privește protecția mediului înconjurător, dar nu reușesc să-și amortizeze aceste investiții, pentru că nu tot timpul uh, se respectă toate angajamentele legate de protecția mediului. Da, într-adevăr, vor mai apărea probleme în momentul în care Bangladeshul um, își va schimba statutul de la um, către, și va trece la statutul de țară uh, în curs de dezvoltare. O să vedem. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a merge mai departe, Aș dori să mă refer la politica comercială a Uniunii Europene și impactul său asupra Bangladeshului. Astăzi discutăm despre raportul tehnic publicat de Comisia Europeană în care se face un bilanț al pactului de durabilitate pentru Bangladesh. În primul rând, în ceea ce privește dreptul muncii după părerea noastră, în Bangladesh încă e nevoie de o reformă structurală a dreptului muncii. De asemenea, trebuie să ne asigurăm de faptul că drepturile sindicatelor sunt respectate, iar în ceea ce privește siguranța clădirilor, aspectul cel mai îngrijorător se reflectă în hotărârile curții din Bangladesh, care vor avea un impact asupra a numeroși lucrători din Bangladesh. De asemenea, se subminează progresul făcut până acum și siguranța clădirilor. Credem că ar trebui ca toate aceste aspecte să rămână în atenția Comisiei și ar trebui să ne folosim de toate instrumentele necesare pentru a ne asigura că acest acord este pus în aplicare 100%. Uniunea Europeană are o abordare echilibrată Atât Uniunea Europeană cât și autoritățile din Bangladesh trebuie să continue să colaboreze pentru a putea să avansăm către o paradigmă mai durabilă. Într-adevăr, se vor organiza alegeri în viitorul apropiat și cred că ar fi utilă o foaie de parcurs cu obiective specifice pentru guvernul din Bangladesh când vine vorba de respectarea acestor angajamente. Mulțumesc, domnule președinte. La fel ca domnul Karim, nici eu nu vreau să fiu alarmistă, dar cred că timpul trece uh, și acordul privind uh, siguranța clădirilor din Bangladesh și protecția împotriva incendiilor expiră. Știm uh, că în 10 zile acest acord va expira și chiar dacă s-au făcut progrese până acum, în continuare siguranța a mii de lucrători din industria textilor din Bangladesh este în pericol vorbim despre acest raport tehnic și cred că constatările din acest raport sunt clare. Încă mai trebuie făcuți pași pentru a rezolva toate aspectele prevăzute în acest acord. De asemenea, s-a prevăzut faptul că acest acord își va continua operațiunile până când celula de remediere va fi complet funcțională și își va putea intra în drepturi. Într-adevăr, s-au făcut încercări în acest sens, dar deocamdată nu există capacități pentru a pune în aplicare cerințele privind sănătatea și siguranța în sectorul textilelor. Tocmai de aceea, Parlamentul European, săptămâna trecută, prin intermediul rezoluției sale, a invitat Bangladeshul să implementeze acest acord și să arate o mai mare pregătire când vine vorba de punerea în aplicare a acestor recomandări. Cred că Domnul ambasador nu s-a referit la această solicitare din partea Parlamentului European în intervenția sa și mai mult de atât ne cam presează timpul și tocmai de aceea mă adresez și Comisiei Europene, Direcției Generale pentru Comerț și Serviciul European de Acțiune Externă și vreau să îi întreb cum cum văd ei acest acord și care credeți că vor fi următorii pași care trebuie făcuți pentru a ne asigura că guvernul din Bangladesh respectă aceste angajamente luate la întâlnirea la nivel înalt. Și nu mă refer aici numai la acest acord. Întrebarea mea este cum facem de acum încolo să ne asigurăm că acordul va fi respectat, uh, având așa puțin timp la dispoziție. Doamna Miner, mulțumesc, domnule președinte. Acest tratat privind durabilitatea ar trebui să protejeze drepturile lucrătoarelor și lucrătorilor, să fie protejați față de exploatare. Pentru că uh, am văzut ce s-a putut întâmpla atunci când oamenii sunt uh, exploatați crunt. Iar Uh, cei puternici sunt cei care profită în munca oamenilor uh, săraci. Acum este vorba despre uh, încercarea de a stăvili aceste practici. A fost stabilită o uh, limită uh, minimală în ce privește salarizarea. Dacă nu se vor aplica aceste reguli, atunci uh, aceste uh, probleme vor uh, prolifera. Se uh, spune că acest acord va mai fi valabil în clipa de față încă o jumătate de ani, dar eu cred că este nevoie până la urmă de uh, o prelungire și Comisia trebuie să fie de acord cu asta. Conform uh, rezoluției adoptate de către Parlamentul European. Mulțumesc. Domnule Domnul ambasador are cuvântul. Așteptăm uh, o intervenție foarte scurtă, nu trebuie să dați citire uh, unui discurs pregătit. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați acordat ocazia de a răspunde la câteva din preocupările uh, menționate de către prietenii noștri, membrii ai acestei comisii. După cum am menționat deja în uh, prezentarea mea uh, anterioară, o chestiune trebuie să fie uh, clarificată. A existat un acord cu Bangladeshul pe o perioadă de 5 ani. Această etapă se încheie. și, după cum am mai spus, noi dorim să continuăm aceste înțelegeri și s-a făcut un apel la Curtea Supremă, uh, a fost analizată această solicitare și discuțiile cu actorii direct interesați continuă. Noi sperăm să uh, ajungem la un rezultat care să fie acceptat uh, de către toți. În legătură cu alte probleme, și a progreselor înregistrate. Sectorul uh, confecțiilor este esențial pentru Bangladesh. Nu trebuie să găsim uh, soluții facile și pripite. Trebuie să uh, analizăm ceea ce este fezabil pentru a găsi soluții uh, pripite uh, nu poate fi soluția pentru un sector care este de importanță vitală pentru o țară cum este Bangladeshul. Dacă uh, ne gândim la uh, ceea ce s-a întâmplat în trecut, noi am fost dependenți de către uh, o ajutoare financiară din partea Uniunii Europene noi acum uh, suntem în situația de a avea relații comerciale și în acest sens trebuie să putem continua. În același timp, să ne gândim și la uh, alte țări în care industria de uh, confecție este foarte uh, dezvoltată. Noi uh, conlucrăm cu prietenii noștri. Asta este ceea ce pot să uh, răspund la uh, observațiile făcute de către prietenii noștri. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule ambasador. Comisia dorește să reacționeze. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să subliniez că și Comisia a exprimat uh, o poziție foarte clară în relația cu guvernul de la Bangladesh. Ne dorim uh, măsuri uh, specifice și pe termen lung în ce privește respectarea dreptului la muncă și condițiilor de muncă. în cadrul uh, schemei de preferințe generalizate de care Pakistan uh, de, dispune. Iată că noi avem acum acest uh, angajament și cu Bangladeshul. Au existat misiuni uh, tehnice în septembrie și uh, noi sperăm uh, ca tratatul uh, de durabilitate să fie respectat. Analizăm acum rapoartele pe care Bangladeshul le furnizează și în funcție de aceste concluzii Comisia va decide pașii următori. Din partea Serviciului de Acțiune Externă, nu am multe de adăugat. Noi uh, suntem parte a acestui uh, angajament uh, consolidat elaborat de către Comisie. Sigur că susținem aceste înțelegeri pentru că este importantă poziția Bangladeshului în ce privește industria de confecții. Mulțumesc foarte mult. Încheiem aici dezbaterea. Să ținem minte cuvintele raportorului nostru, domnul Carin. Este o acțiune uh, urgentă care trebuie să fie întreprinsă. Trecem la punctul 23, trilogurile care se află în derulare. Noi tocmai am încheiat cu succes un trilog și uh, îi dau cuvântul raportorului care a înregistrat acest uh, succes. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am o veste bună pentru că am ajuns la uh, rezultate pozitive în ce privește mecanismul investițiilor străine și problemele legate de filtraj a fost o chestiune foarte importantă pentru noi, pentru că doar uh, o dimensiune europeană poate să uh, creeze o armonizare în ce privește investițiile străine. Dar uh, trebuie să fim atenți în ce privește investițiile străine care nu răspund unei logici economice, ci unei logici politice deci, ă, acum un an și jumătate am avut un raport de inițiativă elaborat de către Parlament și după aceea Germania, Italia, Franța au făcut solicitări comisiei să se elaboreze un proiect de raport. Jean-Claude Juncker a acceptat foarte repede și după aceea am început să lucrăm și ă, Iată că în noiembrie am reușit să încheiem negocierile în cadrul trilogului. Uh, termenul era foarte important pentru noi și mulțumesc lui Bert Lange, comisia, președintele comisiei noastre, care mi-a permis să negociez acest raport în relația cu Comisia și Consiliul. A fost o obligație de a acționa foarte repede pentru că lumea se schimbă foarte repede și uh, existau așteptări față de această decizie pe plan european. Și uh, am uh, lucrat uh, repede și bine. Deci, până la urmă nu am pus accentul pe finalizare cât mai rapidă, neglijând conținutul, Uh, pentru că uh, ar fi uh, existat și un scenariu negativ dacă anumite state membre ar fi dat un aviz negativ. Deci am încercat să întrunim un ansamblu de sectoare care Uh, ar putea să se implice în ce privește securitatea publică și respectarea ordinii publice. Și uh, am păstrat până la urmă um, acest obiectiv al eficienței și pragmatismului pentru a veni în sprijinul cetățenilor și întreprinderilor noastre. A fost un tur de forță pentru că a fost o provocare uriașă Inițial, puține state membre ar fost dispuse să susțină acest uh, sistem de filtraj. Dar uh, până la urmă, pentru a-l cita pe Prust, am uh, plecat în căutarea timpului pierdut și știm că și în Statele Unite există o metodologie de filtrare a investițiilor străine deci la noi a devenit o necesitate și eh, am spus-o și repet, Europa este o vitrină frumoasă, nu este o supermarket. Deci eh, să ne gândim eh, și la uh, modul în care funcționează uh, piața din China. Nu trebuia să acționăm naiv pe plan european. Iată că am desfășurat o muncă foarte bună, poziția Parlamentului a fost respectată într totul. Mulțumesc foarte mult! Felicitări! Cred că Parlamentul, uh, într-adevăr, a obținut un rezultat bun și a fost o muncă care s-a desfășurat foarte repede, la doi ani după ce uh, am început elaborarea acestei legislații, iată că am ajuns la rezultate foarte bune. Cel de-al doilea uh, trilog în legătură cu reglementarea safeguard uh, în relațiile comerciale. Aici propunerea Comisiei era să ajungem la un regulament orizontal uh, tip safeguard. Și acest uh, sistem va fi relevant pentru următoarele acorduri comerciale cu Japonia, cu Singapore. Am început un trilog sub președinția austriacă ieri. Negocierile au fost divizate în trei uh, direcții principale și după aceea câteva subdirecții. Vom discuta chestiunile modernizarea sistemului de protecție comercială, de pildă va fi uh, un subiect în ce privește anumite amendamente tehnice în legătură cu regiunile ultraperiferice, de pildă s-au uh, realizat câteva progrese și o parte din amendamente uh, au fost acceptate de către celelalte instituții. Bineînțeles, Comisia a făcut la rândul său unele propuneri. De- Delegația Parlamentului a spus uh, că în ce privește uh, subiectele legate de dezvoltare durabilă în domeniul comercial, um, nimic nou nu uh, poate fi acceptat din uh, propunerile Comisiei. Dar acest lucru este de înțeles pentru că avem deja niște uh, reguli de protecție, anumite prevederi legate de dezvolt, monitorizarea dezvoltării durabile. Era vorba de amende privind Peru, Ecuador și uh, America Centrală. Deci, Comisia și președinția austriacă nu au acceptat uh, amendamentele noastre, nu s-a ajuns la propuneri uh, pentru amendamente de compromis și uh, ne vom reîntâlni pe 28 noiembrie când sperăm să putem ajunge la soluții de compromis. Bun. Putem trece la punctul 24 de pe ordinea de zi? După cum știți, vom avea o delegație a Comisiei INTA uh, în uh, săptămâna dinainte de Crăciun uh, către Chile pentru a analiza stadiul acordului comercial cu Chile și acum uh, vom discuta și vom pregăti discuțiile din cele la finele lunii decembrie. Și Matthias Jürgensen, uh, șeful Unității pentru America Latină, este prezent în sală și dau cuvântul pentru 5 minute. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. A trecut ceva timp de când am uh, mai uh, vorbit cu dumneavoastră despre Chile. Sper să pot să vă informez în legătură cu unele progrese și mi-aș fi dorit, de fapt, să pot menționa mai multe. Cred că este o negociere care este foarte importantă pentru ambele părți dar uh, nu au avansat la fel de rapid cum ne-am fi dorit. Să vă prezint puțin fundalul pentru aceste negocieri. Le-am început în noiembrie anul trecut, am lăsat uh, ușa deschisă pentru uh, continuare. Am avut o rundă substanțială de negocieri în ianuarie și după aceea în luna mai din nou. Între aceste două runde am uh, realizat progrese, am uh, făcut o serie întreagă de propuneri, uh, am și primit propuneri de la parteneri. Deci, uh, în aceste runde, într-adevăr, am progresat substanțial, oricum, într-o serie întreagă de chestiuni și domenii, va fi mult mai dificil să avansăm în negocierile cu Chile, dar în legătură cu anumite chestiuni, Chile s-a arătat mai refractar în a negocia cu noi, inclusiv în ce privește indicațiile geografice și în ce privește protecția investițiilor la modul general și uh, inclusiv în ce privește sectorul energetic și um, materiile prime. În iunie anul trecut am încercat să uh, avansăm și în aceste domenii, am uh, rămas în contact cu Chile să vedem dacă putem avansa, am avut întâlniri între reprezentanții Comisiei și uh, partenerii din uh, Chile și a avut loc și o întâlnire între uh, președintele Juncker și președintele Pereira în octombrie. În clipa de față încercăm să găsim o soluție de a avansa mai ales în ce privește indicațiile geografice, care, după cum știți, sunt foarte importante pentru noi, dar și în ce privește uh, accesul la uh, piață uh, a anumitor produse și sperăm că vom putea să progresăm Uh, în cadrul unei întâlniri care este prevăzută pentru ianuarie anul viitor, dar așteptăm confirmarea uh, din uh, partea partenerului pentru că această întâlnire ar urma să se desfășoare în Chile. Oricum, însă, la, mm, în general, urmărim aceste negocieri, sunt importante și Contractul anterior a fost realizat la începutul uh, uh, mileniului, deci uh, trebuie modernizat, trebuie să tratăm relațiile bilaterale și într-un context politic mai larg. Dar sperăm că împreună cu Chile vom putea să avem relații internaționale și comerciale predictibile. Acestea ar fi câteva cuvinte într-o prezentare inițială din partea mea. Din uh, partea Serviciului de Acțiune Externă, știți că avem și un acord de asociere care este negociat în clipa de față, nu doar un acord comercial. Și pentru trei minute i-aș da cuvântul domnului Köstner-Ritter pentru a ne vorbi despre acordul de asociere. Mulțumesc foarte mult. Uh, îmi cer scuze că uh, am ajuns mai târziu. Presupun că vorbim despre relația cu Chile. Am început în noiembrie anul trecut negocierea și în ce privește cooperarea politică am făcut progrese substanțiale în, am găsit la partenerul nostru din Chile o poziție proactivă, flexibilă pentru a negocia cu Uniunea Europeană în diverse domenii, inclusiv în ce privește migrația, pacea, securitatea și am putut într-o primă formă uh, 38 de articole pe care am putut să le finalizăm și care se aflau în mandatul nostru de negociere. Cred că mai există 11 deschise. Deci eu cred că 75% din textul pe care urma să-l negociem cu partenerul cilian am putut să îl redactăm. Suntem destul de mulțumiți. În probleme, chestiuni vamale, trebuie să mai găsim soluții care să corespundă intereselor europene, dar Ă, aceste negocieri pentru modernizarea acordului de asociere cred că ă, a avansat ă, pentru o cooperare mai bună inclusiv politică cu acest stat din America Latină, care constituie Um, o provocare. Nu am discutat uh, subiecte legate de relațiile instituționale pentru că um, ele urmează să fie discutate inclusiv în ce privește tratatul comercial, probleme legate de sectorul energetic, de alte Uh, ar putea să fie influențate de către negocierile din domeniul comercial, deci încă nu sunt finalizate. Suntem mulțumiți de progresele înregistrate. Nu va avea loc într-o perioadă foarte apropiată o rundă oficială. Depindem și de progresele făcute de negociatorii uh, tratatului comercial, dar avem uh, videoconferințe și cred că putem uh, progresa și în felul acesta pe marginea textului care urmează să fie elaborat. Suntem realiști, uh, știm că uh, există încă aspecte controversate în domeniul comercial și eu cred că încă în 2019 va fi nevoie de negocieri intense pentru a putea finaliza aceste acorduri. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, deci 2019 va fi anul unor uh, numeroase evoluții pozitive. Ima este raportoarea noastră și acord 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau în primul rând să salut reprezentanții SEAI și ai Comisiei și bun venit ambasadorului uh, din Chile față de UEM și echipei sale. Un prim comentariu pe care l-aș face este legat de importanța modernizării acestui acord. Toată lumea este de acord. Acest acord, așa cum arăta domnul Jorgensen, uh, este de la începutul secolului, deci uh, nu mai este de actualitate în ceea ce privește aprofundarea și ambițiile pe care le dorim pentru acordurile comerciale în general din partea UE și în special pentru Chile și uh, dacă ținem cont de toate acordurile comerciale care au fost semnate de ambele părți, acestea ne-au făcut practic să ratăm posibilitatea de a aprofunda relațiile noastre comerciale, pentru că acesta nu mai era de actualitate. Ce mă îngrijorează cel mai mult este schimbarea de context în ultimul timp, pentru că până recent aveam speranța ca în acest mandat cu Parlamentul actual să ajungem să votăm un acord. Știam că era dificil, dar consideram că este posibil. Acum însă și această speranță a dispărut. Întotdeauna când începi un proces de negociere, e normal să întâmpini dificultăți atunci când intri pe partea tehnică. Însă pe mine mă îngrijorează acest blocaj și anume care sunt motivele sale dincolo de dificultățile de natură tehnică, pentru că de câte ori apar dificultăți la o chestiune concretă, se pot face totuși progrese în, ambe, în alte părți. Comisia, din câte știu, a publicat 18 texte cu propuneri, din partea guvernului din Chile 8 astfel de propuneri, evaluarea impactului de durabilitate, din câte am înțeles, raportul final va fi publicat la sfârșitul lunii ianuarie. Salut și faptul că a avut loc un prim dialog cu societatea civilă în luna mai pentru a discuta tocmai această modernizare necesară a acordului și s-au organizat și două dialoguri în iulie și noiembrie pentru a analiza proiectul provizoriu alături de societatea civilă și impactul asupra durabilității. Mi se pare important pentru că este esențial să implicăm și societatea civilă în astfel de procese. Dacă echipa de negociere din partea UE și din partea Chile a rămas identică. S-a schimbat doar uh, negociatorul șef. Dacă de la început, pe de altă parte, s-a ajuns la un acord asupra perspectivei, asupra contextului în care se făcea negocierea, atunci mă întreb și aș vrea să știu care sunt motivele mai profunde pentru care nu se pot face progrese în alte domenii ale negocierii. Pe de altă parte, cred că n-ar trebui să scadă nivelul de ambiție al acordului. Tot ceea ce se referă la accesul pe piață, indicațiile de natură geografică sau drepturile de proprietate intelectuală sau noul sistem de protecție a investițiilor, care știu că este destul de complex. Când am vizitat Chile și de altfel și cu ocazia, cu ocazia vizitei făcute de deputați la Congres și la Senat și vizita de la Bruxelles, care a fost însoțită de președintele Pinere, ne-am dat seama că nu se cunoaște prea bine modelul de acolo în ceea ce privește uh, Tribunalul Public pentru Investiții de partea UE și e greu să faci ceva dacă nu înțelegi cum funcționează sistemul și cred că ar trebui să se facă eforturi pedagogice, să spun așa, pentru a cunoaște mai bine acest model și să vedem ce progrese a făcut el față de cel anterior. Eu am explicat acest lucru pentru ei. Uh, sistemul ASDS a funcționat foarte bine. Am avut sistemul de reclamații între statele membre. Acum avem 17 sisteme cu statele membre care includ ASDS-ul. Însă e vorba aici de o putere de convingere și de faptul că e clar că Parlamentul nu va adopta un nou sistem care să se bazeze pe un arbitraj de natură privată. Și aceasta este o cale normală a democrației și a sistemului global pe care dorim să-l susținem. De aceea cred că Comisia ar trebui să facă eforturi, delegația UE în Chile de asemenea, să facă eforturi suplimentare pentru ca acesta să nu fie un obstacol în calea negocierilor din acord. Și în încheiere o întrebare către Comisie. Sistemul de uh, taxe cu utilizare preferentă. Din partea Chile, procentajul este de 90-95%, însă din partea UE, procentajul ar fi 75%. Și vreau să vă întreb de ce nu utilizăm un nivel mai ridicat pentru aceste taxe preferențiale. Mulțumesc! Mulțumesc și acum vreau să dau cuvântul domnului ambasador din partea Chile pentru a face comentarii timp de 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă urez succes în vizita pe care o organizați în Chile. Cred că va fi o vizită utilă pentru a cunoaște mai bine realitatea țării mele, care sunt avantajele și provocările cu care ne confruntăm ca și țară în perioada de tranziție și de dezvoltare. Vreau să reafirm aici interesul nostru și angajamentul față de negocierea în curs. Interes pentru că considerăm că este important să modernizăm acordul nostru și angajament pe de altă parte pentru că acesta a fost reafirmat de președintele nostru, care s-a aflat pe 2 octombrie aici alături de președintele Comisiei și uh, voința pentru că, într-adevăr, dorim să ajungem la un acord. Eu unul sunt optimist din fire și mențin optimismul față de această negociere. E clar că în anumite domenii există diferențe de opinii sau mai mult decât diferențe, există abordări sau metodologii diferite. Ați văzut care sunt progresele pe care le-am făcut în multe domenii, nu doar la nivelul politic și de cooperare, ci și pe partea comercială. Rezultatele au fost bune și sper ca în curând să facem progrese și mai mari în ceea ce privește oferta de bunuri și servicii, care deocamdată nu s-a concretizat. În ceea ce privește indicațiile de natură geografică, știu că acestea sunt foarte importante pentru UE și pot să vă spun că suntem pe deplin conștienți de acest lucru. Știm că există astfel de indicații de origine geografică. Avem astfel de indicații incluse în acordul pentru carnea bovină și pentru uh, alcool. Deci nu este o noutate pentru noi și trebuie să vedem cum putem aplica acest concept la nivelul acordului comercial. Pentru noi nu există aici un conflict în ceea ce privește indicațiile de origine geografică, ci din potrivă considerăm că reprezintă o metodologie, un concept care se utilizează și se va extinde din ce în ce mai mult față de un alt concept utilizat până acum și anume acea marcă comercială, trademark. Ne așteptăm uh, la această nouă rundă de discuții să facem progrese și să avem în sfârșit oferta pentru bunuri și servicii pentru a avansa în aceste negocieri. Iată, a trecut deja un an de negociere, noi foarte mult, avem deja documentul de bază care a fost redactat în urmă cu 2 ani, procesul a fost destul de lent, Asta este dinamica negocierii. Cu Mexicul a fost nevoie de 2 ani și știm că e nevoie de voință pentru a face progrese, pentru ca la anul negocierea să se finalizeze. Sperăm asta și așteptăm această finalizare și cred că toți cetățenii noștri așteaptă un rezultat bun la anul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, Matias se pare că comentariile făcute de domnul ambasador sunt de natură pozitivă. Ce îi spune tu? Mulțumesc. Cred că domnul ambasador are dreptate. Există un angajament foarte clar din partea țării sale, lucru care a fost uh, confirmat de președinte care s-a întâlnit cu domnul Juncker în luna octombrie. Aș vrea să reiau aici comentariul făcut de doamna Rodriguez Piniero, și anume că nivelul ambițiilor n-ar trebui să scadă. E esențial să ținem cont de acest aspect. În primul rând, pentru că avem o relație excelentă, o relație comercială excelentă și un acord foarte complet, global. Deci dacă facem într-adevăr o modernizare a acestuia, el trebuie să fie cu adevărat ambițios și să ne ofere oportunitatea unei relații și mai bune pe viitor. Pe de altă parte, cred că trebuie să obținem un acord pe care să-l putem vinde partenerilor noștri și chiar și Parlamentului European. Și aceasta are prioritate în fața vitezei negocierilor. E important să venim până la urmă cu un rezultat pe care să știm că îl veți susține și cred că, într-adevăr, avem marja necesară pentru a atinge acest rezultat, ținând cont, bineînțeles, de sensibilitățile de ambele părți. Am înțeles foarte bine și ce a spus domnul ambasador. Înțeleg uh, nerăbdarea de a merge mai departe cu oferta de acces pe piață și suntem dispuși să mergem în această direcție dacă se fac progrese pe toate părțile. Cred că trebuie să lucrăm împreună pentru a găsi o soluție la indicațiile de origine geografică, dar oricum avem o relație excelentă și sunt convins că vom găsi o soluție. Mulțumesc! Aveți aceeași părere ca și SAE? Da, sunt absolut uh, de acord uh, avem aceeași viziune în ceea ce privește obiectivele noastre și ambițiile noastre. Și așa cum au arătat și uh, colegii de la Parlament, am reușit deja foarte multe. Avem aceeași abordare pe multe chestiuni dar mai avem câteva articole care trebuie discutate și sperăm că la anul, în ciuda faptului că și aici vor fi schimbări, să putem finaliza acest proces și sunt absolut de acord cu ce a spus colegul meu mai devreme. Mulțumesc! Vă rog, domnul Salvati. Da, trebuie să-mi cer scuze din partea doamnei McClarkin, care nu a putut veni aici și am să vă citesc intervenția dânsei. Pentru noi este clar că procesul de modernizare actuală dorește să deblocheze potențialul existent la nivelul relației bilaterale de bunuri între UE și Chile acesta a scăzut între 2016 și 2018. Trebuie să dăm dovadă de ambiție și de disciplină față de pilonul comercial, cum ar fi, de exemplu, comerțul digital, energia, un capitol special pentru IMM-uri și micro-întreprinderi și achizițiile publice. Avem nevoie și de un set unic de reguli pentru investiții care să înlocuiască acordul bilateral de investiții între Chile, Chile și statele membre deci să aplicăm modelul UE de protecție a investițiilor pentru a înlocui ISDS-ul cu un sistem și un tribunal de investiții publice. De asemenea, trebuie să ținem cont și de chestiunile legate de indicatorii de origine geografică. Noi dorim să prezentăm această propunere pe care am prezentat-o de altfel pe, în raportul adoptat pe 27 iulie 2017. Recomandările Parlamentului în ceea ce privește strategia și cele trei runde de negociere care au avut loc până acum, în anumite domenii s-au făcut progrese Mai rămân însă câteva chestiuni dificile care trebuie rezolvate. În contextul actual, Chile arată că are un angajament clar, are foarte multe acorduri cu multe regiuni ale lumii, printre care Mercosurul, UE, Mexicul și așa mai departe și este prima țară din America Latină care s-a alăturat OCDE-ului a, a trecut printr-o redresare economică în 2018, a ajuns la 4,6% creștere economică, a semnat de asemenea acordul transpacific care va intra în vigoare în decembrie 2018. Cum se încadrează negocierile noastre în acest context global și cât de dispus este Chile să facă progrese? UE care sunt prioritățile față de Chile. În primul rând, chestiunile non-comerciale. Știu că mai mulți colegi s-au referit la anumite chestiuni, cum ar fi, de exemplu, sancțiunile în cazul în care nu se respectă regulile. Vreau să știu dacă aceste lucruri au fost discutate preliminar cu partenerii noștri și care au fost primele reacții. Iată care a fost intervenția doamnei McClarkin. Mulțumesc foarte mult! vom uh, ține cont și vom încerca să clarificăm lucrurile în cadrul vizitei noastre la sfârșitul lunii decembrie. Ima, doreai să tragi concluziile, te rog. Da, mulțumesc foarte mult. Bineînțeles că ne dorim un nivel de ambiții, așa cum fusese definit inițial, însă acest lucru nu este poate compatibil cu încercarea de deblocare actuală. Din partea domnului Jorgensen, aș dori un răspuns în ceea ce privește utilizarea taxelor preferențiale. Și din partea domnului ambasador vreau să știu care sunt recomandările dumneavoastră pentru reprezentanții delegației din Parlamentul European care se va deplasa în Chile, așa cum a spus și domnul președinte, pentru a vă putea ajuta uh, și pentru a face progrese în cadrul negocierii, cât mai repede cu putință, către un acord pe care ne-l dorim cu toții. Și încă o dată mulțumesc pentru comentariile făcute de doamna McClarkin, de care, bineînțeles, vom ține cont. Deci, aveți vreo recomandare concretă din partea domnului ambasador? Da, mulțumesc, domnule președinte. Singurul lucru pe care aș îndrăzni să-l sugerez uh, Imaculada este o persoană care cunoaște foarte bine uh, țara noastră, așa că n-aș îndrăzni să îi recomand prea multe lucruri, pentru că le cunoaște foarte bine, a lucrat uh, pe larg în cadrul acestei negocieri. Ceea ce mi se pare important este că Europa este un punct de referință pentru Chile. Și asta nu doar pentru că este un partener comercial esențial, ci și din punctul de vedere al asemănărilor, valorilor și principiilor pe care le partajăm acest uh, lucru care poate părea retoric uh, este esențial pentru noi, pentru asocierea între Chile și UE și asta trebuie să o repetăm și la noi acasă, nu doar aici. Dumneavoastră, Uniunea Europeană, reprezentați o valoare adăugată pentru noi. Avem și alți parteneri importanți, uh, pentru că Uniunea Europeană nu este primul nostru partener comercial, se află doar pe locul 3, însă dumneavoastră aveți această valoare adăugată din punctul de vedere al nivelului de integrare și a valorilor sau principiilor pentru drepturile omului, statul de drept sau practicile și politicile comerciale. Acestea reprezintă o valoare adăugată, trebuie să repetăm acest lucru de fiecare dată și tocmai de aceea dorim o modernizare astăzi a acestui acord de asociere. Mulțumesc! Mulțumesc! Sunt convins că vom dezbate în mod aprofundat aceste aspecte în cadrul vizitei noastre. Dacă mai sunt uh, comentarii, da, un răspuns foarte succint pentru doamna Rodriguez Pinheiro în ceea ce privește taxele preferențiale. Este adevărat că acest lucru a fost uh, retras pentru Chile și nu este un lucru neobișnuit. Este un lucru pe care l-am văzut la mai multe acorduri uh, cu partenerii noștri comerciali, pentru că aceste preferințe comerciale se utilizează uh, mai bine în cadrul acordurilor și e greu de spus că ar fi un singur motiv în spatele acestei decizii, însă un motiv ar fi poate că firmele nu cunosc atât de bine acest lucru și analizăm această situație nu doar pentru Chile, ci pentru mai multe acorduri. Aici poate se, se pot face mai multe eforturi față de IMM-uri și, bineînțeles, și statele membre au un rol esențial de jucat să-și facă treaba, să se asigure că companiile uh, profită de avantajele și oportunitățile pe care noi le obținem prin aceste acorduri. Toate acestea cad pe umerii statelor membre care trebuie să uh, promoveze exporturile și trebuie să aibă un contact direct cu companiile respective. Mulțumesc, încheiem aici punctul 24. Vreau să mulțumesc foarte mult domnului ambasador Și trecem acum la punctul 25 din această dupămasă. Este o dupămasă dedicată Americii Latine. Trecem la Mexic și spunem bun venit echipei de la Ambasada Mexicului. Și aici ne aflăm în procesul de finalizare a unui acord comercial. Am avut în iunie o misiune la fața locului și ne îndreptăm către un nou acord NAFTA. Contextul s-a schimbat oarecum și dorim să cunoaștem care este punctul de vedere al Comisiei și cum vom proceda pentru acest acord cu Mexicul. Domnul Jorgensen, vă rog. Being able to Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat ocazia să vă prezint atâtea puncte, unul după altul, deci chiar apreciez această posibilitate. Câteva cuvinte despre Mexic. Vreau să sintetizez uh, povestea. Am început negocierile în 2016. Foarte rapid am reușit să facem progrese. Au fost negocieri foarte eficiente și foarte intense. Am terminat anul acesta, în aprilie 2018, cu un acord politic foarte cuprinzător și foarte ambițios între Comisie, Comisarul pentru Comerț și Guvernul Mexican, reprezentat de Ministrul Economiei. De atunci, am uh, lucrat la detaliile finale, am uh, încercat uh, să introducem toate elementele specifice mm, de care e nevoie pentru a putea publica acest text. După cum bine știți, deja am publicat o serie de texte înainte de vacanța de vară și încă de atunci lucrăm foarte intens cu Mexic pentru a ne asigura că vom putea publica și următorul lot de documente și de materiale, lotul final. Și sperăm că în zilele următoare vom putea să publicăm textele pe care nu le-am publicat încă, cele cu privire la normele de origine, norme specifice produselor, facilitarea comerțului, dispoziții privind cooperarea administrativă, anexa privind vehiculele cu motor și capitolul privind um, comerțul cu bunuri, um, comerțul cu produse farmaceutice. De asemenea, trebuie să publicăm programul pentru accesul pe piață al bunurilor și al serviciilor, dar suntem încrezători că vom putea publica documentele curând. Și facem uh, Asta tocmai uh, pentru a asigura transparența, deci noi publicăm documentele în același timp cu Mexic și e vorba de publicarea acestui docu- aceluiași document. Următoarele etape. Deja efectuăm uh, revizuirea juridică. Echipele de juriști de ambele părți uh, revizuiesc acest text. Îl parcurg împreună pentru că vrem uh, să terminăm cât mai repede cu putință ace- aceste etape și să putem uh, să înaintăm uh, niște propuneri pentru semnare și finalizare. Singurul aspect uh, pe care mai avem de lucru pe fond este completarea anexei privind achizițiile publice, dacă ați citit textul, probabil că ați observat că Mexic și-a luat un angajament politic în acest sens, pentru că aceste dispoziții trebuie să se regăsească în acordul final pe care îl vom supune aprobării dumneavoastră, sperăm anul viitor, până la sfârșitul anului viitor. Am lucrat uh, până acum cu guvernul mexican și vom continua lucrările și după ce Noul guvern din Mexic va fi uh, investit pe 1 decembrie. Dar uh, suntem încrezători că vom putea face progrese și, așa cum vă spuneam, cred că vom putea să înaintăm propunerea formală pentru semnare și vom putea încheia acest acord. Mulțumesc foarte mult! Discutăm și despre acordul de asociere cu Mexic și aș dori acum să-i dau cuvântul domnului Fernando Pons de la SEAE pentru 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Intervenția mea va fi scurtă pentru că Matias deja va făcut un rezumat foarte bun al situației actuale. Acordul, desigur, acoperă atât evoluțiile politice, cât și aspecte legate de cooperare și de comerț. Este un acord cu un partener strategic și cred că îl modernizăm uh, în uh, avantajul ambelor părți. S-a ajuns la un acord de principiu la sfârșitul lui 2017 pe partea politică și de cooperare. A fost urmat de un acord um, în ceea ce privește comerțul anul acesta și ambele părți um, fac uh, tot ceea ce le stă în putință pentru ca acordul să fie încheiat cât mai curând cu putință. După ce vom finaliza textul, uh, va fi nevoie de puțin timp pentru finalizarea procedurilor interne. Matias deja a vorbit despre revizuirea juridică, un proces care deja a început. Apoi va trebui uh, ca documentele să fie traduse, deci va fi inevitabil nevoie de timp. Dar după traducere, acordul va fi transmis Consiliului împreună cu proiectul de decizie a Consiliului pentru adoptare și apoi Parlamentul European va trebui să studieze acordul și sperăm că își va da aprobarea pentru a putea finaliza acest proces, cel puțin de partea noastră împreună cu procesul de ratificare care va trebui apoi să fie finalizat cu implicarea statelor membre, după care va urma publicarea și așa mai departe. Așa cum v-am spus, rezumatul meu este destul de scurt pentru că situația este clară. Ne felicităm atât pe noi cât și pe partea mexicană pentru eforturile făcute și pentru realizările de până acum și abia așteptăm să finalizăm uh, dispozițiile care încă au rămas deschise. Mă voi opri aici, dar dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Vă mulțumim foarte mult uh, de la SEA și de la Comisie. Am învățat uh, un, o, o, o sintagmă. We are very close. Suntem foarte aproape. Am auzit-o foarte des astăzi. De obicei ați spus Ah, we are very close. Ima, tu ești raportorul. Cât de aproape ești tu? Eu nu am timp, pero también... Și eu am tot auzit asta de mult timp, dar pe de altă parte ar fi trebuit ca până la sfârșitul lui decembrie să se fi rezolvat toate chestiunile tehnice, pentru că știm că după aceea mai urmează și procesul de traducere, de revizuire, toate acestea durează prea mult timp. Uh, și mi-aduc aminte că la comisia noastră întotdeauna am adoptat un amendament um, la bugete pentru a avea resurse umane suplimentare și toate resursele necesare pentru a scurta această perioadă. Însă, bineînțeles, la plenară nu avem câștig de cauză și nu obținem aceste resurse suplimentare. Acum, revenind la acordul cu Mexicul. Eu susțin foarte mult munca făcută și cred că este un exemplu excelent uh, pentru a vedea cum se poate lucra bine și rapid. Acordul, diferența față de acordul anterior, există uh, o diferență enormă pentru că s-au inclus foarte multe elemente inovatoare pentru prima oară. Pentru prima oară se include un capitol de luptă împotriva corupției și a spălării de bani, un capitol specific pentru IMM-uri sau un element uh, specific biroul de contact, website-ul pentru IMM-uri, toate acestea reprezintă un obiectiv fundamental pentru orice fel de acord comercial. Pe de altă parte, extinderea în ceea ce privește accesul la piață, 340 de indicații de origine geografică uh, care sunt recunoscute și vreau să vă întreb dacă planurile inițiale au fost modificate în ceea ce privește aceste indicații geografice, dar oricum trebuie să subliniez eforturile deosebite făcute de Mexic, pentru că acesta nu ar fi un model predominant în această țară. De asemenea, capitolul de dezvoltare durabilă este esențial, care nu exista pentru că la momentul acela Niciun fel de acord nu includea un astfel de capitol, dar el este absolut esențial pentru a putea respecta agenda 2030 și obiectivele de durabilitate de mediu, socială și pe piața muncii. Aș felicita aici Mexicul pentru că a adoptat Convenția 98, din cele 8 convenții fundamentale era singura care nu fusese semnată și am reușit-o prin semnarea sau prin finalizarea acestui acord. Deci, iată, eforturile au fost excelente și singurul lucru da, știu că capitolul pentru egalitatea de gen nu era inclus în mandat, știu foarte bine, dar de aici până la nu avea nimic referitor la egalitatea de gen în secolul 21, să nu se facă nicio referință la perspectiva de gen, cred că este de neacceptat. Și aș reitera aici o sugestie. Atât Uniunea Europeană cât și Mexicul au semnat la Buenos Aires declarația pentru egalitatea de gen. Și mă întreb de ce e atât de greu să se includă într-un acord comercial și de asociere o astfel de perspectivă. Pentru că nu putem lăsa pe din afară 50% din populație. Cu ideea că nu avem grijă de această parte a populației. Și acum, o întrebare pentru SEAE. Din partea Direcției Generale pentru Comerț au făcut eforturi deosebite pentru transparență. În ziua de astăzi ai acces, dacă vrei, la toate eforturile făcute de Comisia Europeană, toate fișele informative de la Comisie. Însă, pentru acordul de asociere nu se întâmplă asta. Și nu putem accepta ca un acord global care include trei piloni esențiali, doar Parlamentul să uh, aibă acces la pilonul comercial și să nu avem informații în ceea ce privește aspectele fundamentale pentru cooperare și asociere de natură politică. Și aș vrea să felicit Mexicul, pe de altă parte, pentru uh, transparența de care a dat dovadă față de toată lumea. Mulțumesc! Thanks a lot. Uh, I have one request for the floor, Mr. Mulțumesc. Domnul Scholz dorește să intervină. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, doamna raportor din umbră nu este aici. Este o întâlnire cu Comisia DEVE pentru drepturile omului. M-a rugat însă să subliniez două aspecte ale acestui acord pe care aș dori să le adaug la cele la care a făcut referire Imaculata. Consideră că drepturile omului sunt foarte importante și că ar trebui să includem aici un sistem de soluționare a litigiilor. Deocamdată, prin acesta se garantează cooperarea și posibilitatea de a acționa în instanță guvernele pentru apărarea intereselor democratice. Și când vorbim de Mexic, această chestiune este prioritară pentru că știm că este problematică în acest caz. Mexic este pe locul 7 cea mai țara cea mai des acționată în justiție și trebuie să plătească 246 de milioane de euro în uh, compensații către investitorii privați, fără să includem costurile de judecată. Investițiile din partea Uniunii Europene cresc uh, în Mexic, dar nu numai, și investiții din alte țări și din alte părți ale lumii. Și Mexic, în conformitate cu acest tratat, nu este singura țară care riscă să fie acționată în instanță. Spania, de exemplu, um, poate fi și ea implicată în astfel de litigi privind cooperarea transnațională. Mexic a făcut obiectul la 14 acuzații în ultimii doi ani. Acestea au de-a face cu investiții ale uh, cu investiții din partea diferitelor companii. Și cred că ar trebui să ținem cont de aceste aspecte când um, vine vorba de acest acord. De aceea considerăm că acordul nu merge suficient de departe, nu ar mai trebui să închidem ochii la încălcările drepturilor omului de către companiile europene, pentru că această propunere nu include nicio dispoziție pentru investitori, nimic obligatoriu. Iar acest lucru ar putea duce la un dezechilibru și mai mare în ceea ce privește obligațiile corporațiilor. Cred că mă pot opri aici, vă pot uh, da mai multe exemple pe care ni le-a prezentat uh, colega noastră, dar mai este o întrebare. Dat fiind regulamentul privind salariul minim și acordul dintre Mexic și Canada de vest, acest lucru ar putea duce la un colaps al industriei producătoare de automobile din Mexic, care nu va mai fi competitivă cu America. Ce înseamnă asta pentru acordul UE-Mexico? Poate că ar trebui să introducem și noi câteva aspecte legate de salariul minim în conformitate cu evoluțiile din Mexic. Trebuie să vedem ce impact are acest acord asupra acordului dintre Uniunea Europeană și Mexic. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim, Matias. Întrebări? Um, maybe first uh, the question from, from, from Mrs. Rodriguez Peniero. Um, have there been any changes in... in... Mulțumesc uh, foarte mult. S-a schimbat ceva față de cele convenite în aprilie? Nu, la lista de indicații geografice nu s-a schimbat nimic, acordul a fost foarte cuprinzător, este în continuare un acord foarte ambițios și atât noi cât și partea mexicană analizăm lucrurile în detaliu și vrem să facem progrese uh, cât de repede cu putință, într-adevăr, a mai trebuit să finalizăm câteva aspecte, dar acestea au fost deja finalizate. Vom publica documentul și îl veți vedea în zilele următoare. Vă pot asigura de acest lucru. Deci, Deja s-a ajuns la un acord politic, totul s a fost făcut la vedere. Abia așteptăm să lucrăm în continuare cu noul guvern pentru a formaliza acest proces. Apoi, așa să mă refer la intervenția domnului Scholz. Dumneavoastră aveți propria părere cu privire la soluționarea litigiilor dintre stat și um, investitori. Noi considerăm că Tribunalul Multilateral de Investiții funcționează destul de bine. Este unul dintre aspectele pe care le-am discutat, le-am discutat cu Parlamentul foarte mult și a fost un aspect cheie în cadrul acordului cu Canada. Și noi considerăm că uh, Tribunalul uh, pentru investiții, sistemul uh, de tribunale pentru investiții, pe care noi l-am propus, oferă garanții procedurale mai mari și limitează abuzul de procedură și nu cred că ca urmare a acestui acord va crește numărul uh, de procese Uh, intentate de companii. În ceea ce privește încălcarea drepturilor uh, omului, într-adevăr, aceasta este o problemă în Mexic. Guvernul mexican, dar și societatea mexicană încearcă să se ocupe de această problemă și cred că ceea ce încercăm noi să facem în acest acord, în special în partea comercială, este să ne oferim mai multe posibilități de a aborda această problemă cu Mexic și, de asemenea, să încercăm să canalizăm Mexic în direcția potrivită. În capitolul privind anticorupția și uh, dezvoltarea comerțului durabil, am uh, inclus câteva instrumente mai bune decât cele pe care le-am uh, avut. Însă, într-adevăr, acest subiect este mai degrabă relevant pentru SAE. În ceea ce privește salariul minim, nu avem salariul minim armonizat nici măcar în Uniunea Europeană, așa că să mergem în această direcție, într-un acord comercial, mi se pare că ar fi un pas uh, mult prea îndrăzneț. În ceea ce privește impactul pe care îl are acordul SUA Mexic-Canada. Când s-a adoptat acest acord USMCA, uh, uh, sau cel puțin când s-au finalizat negocierile, noi am fost convinși de faptul că ar putea avea un impact asupra acordului pe care l-am încheiat noi cu Mexic. Părerea noastră este că nu schimbă în niciun fel ce am uh, negociat noi cu Mexic. Mexic rămâne un partener de negocieri, de încredere și la fel rămân în picioare și angajamentele din partea Mexicului. Știm că indicațiile geografice reprezintă un punct nevralgic uh, pentru Statele Unite. Noi uh, însă am reușit uh, să facem progrese în acest domeniu. Într-adevăr, uh, rezultatele pe care le-am atins noi au fost păstrate pe deplin. Da, este adevărat că în ceea ce privește normele de origine pentru automobile, sunt foarte mari diferențe de la acordul în acordul nostru față de acordul pe care Mexic l-a încheiat cu Statele Unite. Dar acest lucru nu înseamnă că mașinile americane vor intra la noi pe ușa din spate. Practic, ceea ce am convenit noi cu Mexic va rămâne în picioare, da, este adevărat, acest acord s-ar putea să aibă un impact, chiar un impact negativ, asupra investițiilor posibile din partea companiilor din Uniunea Europeană în Mexic, dar acest uh, lucru credem că ar trebui să fie abordat de Mexic mai degrabă. Mulțumesc. Bine, mulțumim, domnule Pons. Transparența. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că mă voi referi la drepturile omului ci va aduce câteva completări la intervenția lui Matias. Noul acord cuprinde toate dispozițiile actuale cu privire la drepturile omului și câteva în plus. Are și clauza privind drepturile omului, care se bazează pe cea mai recentă clauză standard, dar pe lângă aceasta am încercat să includem dispoziții pe fond în partea privind dialogul politic și cooperarea pentru drepturile omului. Am subliniat moduri în care cele două părți vor coopera pentru a promova drepturile omului atât în Mexic cât și în Uniunea Europeană și trebuie subliniat acest caracter bilateral pentru că e vorba de un angajament reciproc. Înțeleg propunerile care au fost făcute inclusiv cu privire la trimiterea la declarația de la Buenos Aires. Ceea ce aș spune eu este următorul lucru. După cum bine știți, procesul este deja într-o fază destul de avansată, deci suntem aproape, dar um, au rămas încă câteva aspecte care mai trebuie finalizate, puține, în rest ne-am pus de acord, însă ceea ce vrem să obținem este un cadru care să ne permită aprofundarea cooperării, inclusiv pe chestiuni legate de egalitatea de gen. Uh, pentru că suntem cu toții de acord cu privire la importanța acestor aspecte, dar depinde și de voința politică de a profita de aceste noi dispoziții. Dar dispozițiile sunt acolo. Da, nu există o trimitere concretă pentru că nu am avut mandat să facem acest lucru, dar dispozițiile sunt acolo și, desigur, depinde și de voința politică de a le pune în aplicare. Voința politică care va exista cu siguranță, dar numai timpul ne va spune ce se va întâmpla. La raporteur. Aș vrea să profit de situație pentru a o felicita și pe doamna raportor pentru munca excelentă. Și e adevărat că în ceea ce privește publicarea textelor, există o diferență între DG Trade și textele care depind direct de SEAE nu e vorba aici de o chestiune care afectează doar Mexicul, ci este vorba de o practică obișnuită și generală cu care, bineînțeles, putem fi mulțumiți sau nu, dar așa se întâmplă pentru fiecare caz în parte. Și motivul este acela că textele noastre și obiceiul nostru este acela de a nu publica textul până când Consiliul nu a avut ocazia să-l analizeze. Ar trebui să ținem cont aici și de competențele diferite pe care le avem în funcție de tema abordată și pe care le cunoașteți foarte bine, poate mai bine decât mine. Acesta este obiceiul acum. Bineînțeles, vom ține cont de observația dumneavoastră și de îngrijorarea pe care ați manifestat-o. Mulțumesc! Quick, very sharp, short question. Helmut Scholz, foarte pe scurt. Da, o singură întrebare către Comisie. Ce întreprindeți concret împotriva Uniunii Fenoza, uh, Holcăl, Continental AG, care au încălcat drepturile omului în Mexic și sunt uh, date pe care firma de consultanță le-a furnizat în analiza sa. Ce întreprindeți în mod concret? Matias. This is very specific. Este o întrebare foarte concretă, dar este o chestiune dificilă care e greu să fie cuprinsă în acord. Dar ă, poate că într-un viitor acord va putea să fie tratat și acest subiect și societatea civilă are un rol. Lumea nu este perfectă, Mexicul nu e perfect, nici Uniunea Europeană nu este perfectă. Există probleme dar eu cred că vom putea trata și individual aceste probleme. Este un argument uh, orizontal foarte important. Ima, concluzii. Sí, gracias. Antes de concluir... Mulțumesc. Înainte de a trage concluziile, aș vrea să se clarifice mai bine aici. Uh, care este dificultatea ca un text, precum documentul de la Buenos Aires, care a fost semnat de ambele părți, să nu se includă în acest acord? În al doilea rând, nu înțeleg de ce avem nevoie pentru a avea o informație în legătură cu negocierea unui acord uh, de asociere, pentru că e vorba de voință politică. Asta cerem și Parlamentul a dat dovadă de voință politică. Deci ce mai mult vreți pentru ca noi deputații să avem informații în legătură cu ce se negociază pe o chestiune fundamentală, pentru că nu putem înțelege acest acord global cu Mexicul fără să știm care sunt textele negociate, de exemplu, pentru drepturile omului. Poate că multe dintre îndoielile care apar aici uh, n-ar mai apărea dacă am avea un text sau dacă am putea face propuneri concrete în legătură cu cum considerăm noi că ar trebui să fie aceste texte. Deci aș dori detalii suplimentare la aceste întrebări și înainte am uitat uh, o altă întrebare pe care vroiam să vă adresez, la capitolul de dezvoltare durabilă. Care este efectul uh, acordului cu Statele Unite, Mexicul și Canada față de ce s-a inclus în acordul UE-Mexic. Mulțumesc! Domnule Pons, din nou vi s-au adresat întrebări. Thank you, Chairman. Um, I understand Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg că sunt întrebări importante. Nu știu dacă uh, pot să adaug ceva față de ceea ce am spus. În ce privește publicarea uh, textului, nu este concentrat uh, pe Mexic. Este o practică generală. Iar această practică generală este motivată de faptul că uh, Există competențe depline pentru problemele comerciale la nivelul Comisiei, dar când e vorba de probleme politice, trebuie să ne gândim la rolul diferit pe care îl joacă Consiliul și la puterile uh, Consiliului. Deci, uh, situația din acest punct de vedere este diferită. Nu știu dacă asta justifică practica, dar oricum este o explicație pentru modul în care acționăm în clipa de față. Da, oricum însă ținem seama de această preocupare și uh, vom, o vom transmite celor competenți. Trebuie să ținem seama de limitele pe care le avem și uh, am dorit să vă informăm și pe dumneavoastră și uh, uh adunarea generală a Parlamentului conform uh, competențelor pe care le dispunem. Oricum, stăm la dispoziția Parlamentului de fiecare dată când uh, va fi nevoie. Și am reținut și propunerea dumneavoastră să facem o trimitere la problemele, problematica de gen suntem într-o fază avansată a negocierilor și eu cred că textul actual, pe care dumneavoastră încă nu l-ați văzut, permite să ținem seama de această problematică. Deci, vom transmite comentariile și sugestiile dumneavoastră managementului nostru. Președintele, în felul acesta am încheiat discuțiile pe marginea punctului 25 de pe ordinea de zi și trecem la punctul 26, negocierile cu Mercosur. Și cred că Matias Jürgensen este cel care ne va informa în legătură cu stadiul actual al negocierilor cu Mercosur. Mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-o oferiți. Este momentul potrivit pentru că acum câteva ore Ehm, ne-am luat rămas bun de la partenerii noștri în cadrul negocierilor Mercosur, cu care ne-am întâlnit eh, în toată săptămâna trecută și în timpul weekendului și în aceste două zile din eh, săptămâna curentă. Au fost 10 eh, zile intense de negocieri, am tratat o gamă largă de subiecte, inclusiv indicațiile de origine, achizițiile publice, relațiile între, cu întreprinderile de stat, multe alte subiecte. Discuțiile au mers în profunzime în multe domenii. La nivelul șefilor de delegații, dar și în cadrul grupurilor tehnice. Partenerii au fost bine pregătiți, au uh, lucrat în uh, ceea ce a însemnat pregătirea acestei întâlniri. Deci, uh, echipa din partea Mercosur a fost foarte bine intenționată, s-au înregistrat progrese în anumite domenii, în altele poate mai puține progrese. Știți că noi publicăm întotdeauna informări în legătură cu rezultatul acestor runde de negocieri. Acest lucru se va întâmpla și în legătură cu recentele negocieri cât mai curând. Dați-mi voie însă să vă ofer și o idee despre uh, progresele înregistrate. Am înregistrat progrese într-o serie de domenii în ce privește indicațiile de origine, am progresat în redactarea textului în legătură inclusiv cu sectorul naval, zone economice exclusive. Au fost făcute propuneri cu ceva timp în urmă și ă, poziția Mercosur ă, a fost una constructivă. În ce privește achizițiile ă, guvernamentale, au fost multe chestiuni uh, care necesitau lămuriri, am progresat inclusiv în ce privește dezvoltarea durabilă, am încercat să rezolvăm uh, multe probleme, am uh, insistat să existe o referire explicită la posibilitatea unei părți să recurgă la uh, principiile uh, de uh, preemțiune. Am uh, închis textul privind combaterea fraudelor și în alte domenii, însă progresele au fost mai nesemnificative și sperăm că la următoarea întâlnire să putem avansa în legătură cu întreprinderile de stat, de pildă. Um, în legătură cu TBT, e vorba despre uh, textul privind serviciile și în ciuda discuțiilor intense avute, uh, nu am putut realiza progrese semnificative în legătură cu patru subiecte importante în ce privește uh, indicațiile geografice, protejarea um, anumitor denumiri, dar nu a fost posibil să facem progrese în legătură cu anumite indicații geografice protejate. De asemenea, în ce privește accesul pe uh, piața europeană a unor produse din zona Mercosur, produse lactate, de pilde, ulei. Am avut ocazia să uh, explicăm uh, care sunt punctele noastre de greutate, de importanța subiectelor pe care le susținem. Nu am avut rezultate satisfăcătoare în ce privește uh, denumirea de origine um, și În ce privește textilele, încălțămintea, uh, sunt uh, produse în legătură cu care nu am făcut progrese. Este nevoie de uh, eforturi din spre cele două părți pentru a putea surmonta dificultățile încă existente. Dar uh, ați văzut și ceea ce a introdus ca informație pe Twitter doamna comisar Malmström. A avut o întâlnire cu rezultate pozitive și uh, poate că uh, veți putea afla în felul acesta și în legătură cu pașii care urmează să fie făcuți. Dorim să vă asigurăm că vom fi uh, la fel de uh, ferm angajați și pe viitor pentru a ajunge la finalizarea acestui acord, pentru a obține un text uh, cuprinzător, ambițios și echilibrat. Și uh, vom informa statele membre și Parlamentul European, toate părțile direct interesate, în momentul în care acest text va fi finalizat. Iar în ce privește acordul de asociere, domnul Köstenhüter, da, vom avea un acord de asociere, inclusiv în ce privește cooperarea politică. Noi um, uh, în iunie am avut ultima întâlnire, din acel moment nu au mai existat alte negocieri. Așteptăm progresele în ce privește tratatul comercial, dar sigur că vom susține Mercosur ca organizație. Există o serie întreagă de aspecte uh, tehnice care au putut eh, după 13 ani să fie finalizate. Domnul Salafranca este raportorul nostru. Mulțumesc, domnule președinte. Vă cerusem să iau cuvântul la dezbaterea anterioară, tocmai pentru a reitera cererea pe care a făcut-o și raportarea pentru Mexit. Eu sunt raportor pentru Comisia AFED și cred că ar trebui să uh, se respecte angajamentul luat de domnul Juncker care spunea în dezbaterea legată de starea Uniunii că Parlamentul va fi asociat pe deplin în negocierea acestor acorduri. Deci, iată, domnule președinte, mi se pare că situația actuală nu este prea acceptabilă. În ceea ce privește acordul cu Mercosur. Aș vrea să reamintesc declarațiile făcute de domnul Juncker în dezbaterile de anul acesta și de anul trecut despre starea Uniunii. De asemenea, declarațiile din concluziile Consiliului pentru a încheia aceste negocieri în termene foarte scurte și, de asemenea, la rezoluțiile Parlamentului pentru a cere o accelerare a procesului de negociere. Am impresia că ne-am tot învârtit uh, și am pierdut timpul din decembrie anul trecut când ne-am întâlnit la întâlnirea ministerială de la Buenos Aires în cadrul OMC-ului. Avem uh, doar 4-5 teme care blochează această negociere și uh, Salut ce a spus domnul Jorgensen, că la ultima rundă de negociere săptămâna trecută s-au făcut în sfârșit progrese până astăzi, dar Vreau să vă spun că la întâlnirea ministerială, aceasta a fost convocată și nu a putut uh, avea loc, tocmai pentru că nu s-au uh, dat condițiile necesare. De aceea aș vrea să reiterez aici că președintele Mercosurului ministrul din Uruguay este absolut disponibil, așa cum a reiterat-o în cadrul întâlnirii cu comisara de aici, de la Bruxelles, și cred că suntem foarte aproape de un acord. De aceea, cred că ambele părți ar trebui să mobilizeze energiile la maxim pentru a depăși obstacolele existente și aș cere comisiei să convoace o ședință ministerială înainte de sfârșitul lunii decembrie tocmai pentru a finaliza această negociere, odată pentru totdeauna. Aș face un apel, în special față de domnul comisar Hogan, pentru a ajunge la un acord echilibrat și ambițios, cred că trebuie să se mobilizeze toate eforturile și asta pentru a avea un acord benefic pentru cetățeni, pentru companiile noastre, un acord care să respecte angajamentele pe care ni le-am asumat în 2004, în care ambele părți au spus că vor îmbunătăți oferta lor și în care spuneam de asemenea, domnule președinte, că liberalizarea se va face într-un procentaj mai mare de 90%. Dacă nu o facem, atunci eșecul va fi istoric și nu prea sunt convins că uh, contextul care ne așteaptă după luna ianuarie 2019 de ambele părți ar putea fi mai favorabil unui astfel de acord. De aceea vreau să fac apel față de Comisia Europeană și față de doamna comisar Malmström să uh, grăbească procesul, depășind aceste obstacole tehnice și să convoace o întâlnire ministerială înainte de sfârșitul lunii decembrie. Mulțumesc! Mulțumesc pentru două minute președintele delegației pentru Brazilia, domnul Woods. Mulțumesc, domnule președinte. Cum s-a spus deja în această comisie, eu cred că ultimele luni ne-au creat posibilitatea de a încheia acest acord. După cum s-a spus, în calitate de președinte a delegației Uniunii Europene pentru relația cu Brazilia, aș dori să subliniez importanța acestui acord pentru o țară care are e, uh, dimensiunile Braziliei. Noi în 2010 deja am început relații de acest tip. Este cea mai este pe locul 5 în lume ca populație Brazilia. Dar uh, apropierea dintre Uniunea Europeană și Mercosur este de asemenea uh, fundamentală. Noi considerăm că uh, finalizarea acestui acord este important, ținând seama de importanța pieței uh, uh, din America Latină și ne gândim și la ceea ce se întâmplă acum la nivelul administrației Trump ne dorim relații euro-braziliene și relații între Uniunea Europeană și America Latină în general. Trebuie să știm care va fi poziția guvernelor vis-a-vis de Mercosur, pentru că există încă multe necunoscute eh, legate de eh, acest eh, bloc economic. cel care a fost considerat superministrul economiei braziliene a declarat că aceste relații în clipa de față nu sunt prioritare pentru noul guvern și uh, politica externă a noului guvern brazilian trebuie să uh, fie clarificată. Pe 5 noiembrie a fost ales noul președinte care a spus că își dorește consolidarea relațiilor externe. Deci, în relațiile bilaterale cu Mercosur, va trebui să uh, ne configurăm relațiile uh, internaționale în funcție de poziția noului guvern. S-au înregistrat progrese în cadrul ultimului ciclu de negocieri și uh, Eh, politicile de cealaltă parte a oceanului eh, s-ar putea să se schimbe, eh, să vedem și care va fi rezultatul alegerilor din instituțiile europene. Acest acord trebuie să fie finalizat pentru că este unul esențial din punctul meu de vedere. Cele două blocuri, Uniunea Europeană și blocul statelor din America Latină, trebuie să conlucreze. Președintele, mulțumesc. Acum, domnul raportor Nicola Danti, din partea ieșită. Siamo stati poche settimane fa in... Mulțumesc, domnule președinte. Acum câteva săptămâni ne-am deplasat um, în Uruguay și Paraguay cu o delegație Mercosur și este foarte clar că acolo sunt probleme politice foarte, foarte serioase. Dincolo de cuvintele frumoase, toți spun că își doresc acest acord, până la urmă suntem în fața a două țări care de fapt nu își doresc acest acord. Dacă acest acord nu a fost încheiat încă și nici astăzi nu putem face progrese substanțiale pe acest progres, nu putem, pentru că ceea ce le-a spus domnul Jorgensen nu este un uh, progres. Avem, aveam patru, aveam cinci probleme și astăzi mai avem patru și jumătate. Pentru că astăzi am uh, discutat foarte mult ca să rezolvăm o jumătate de problemă. Indicațiile geografice, serviciile maritime, vinul, uleiul, produsele lactate, Uh, industria producătoare de automobile. Toate acestea au rămas nerezolvate. Da, s-a făcut ceva, s-au făcut ceva progrese cu privire la achizițiile publice. Acestea sunt importante, însă în calendarul pe care îl avem, termenele Parlamentului uh, European, sunt uh, importante, dar mai mult de atât se ocupă de acestea un nou guvern din Brazilia, care cu siguranță că nu va fi indiferent la poziția pe care o va lua Mercosur în următorii ani. Noi, eu cred că nu prea putem să fim optimiști. Noi, Parlamentul, am încercat să ducem lucrurile mai departe, însă ar trebui să luăm notă de faptul că, dincolo de angajamentul nostru, nu se fac pași înainte. Eu, în aceste țări, nu am întâlnit, nu am găsit nicio dorință de compromis și aici mă refer, de exemplu, la indicațiile geografice. Vă dau un exemplu. Șampania, uh, să ne gândim că se poate face șampanie sau parmezan, uh, parmigiano, reggiano în Uruguay, nu e prea dificil, e destul de dificil, mai ales dacă nu găsim totuși un compromis pe aceste subiecte. Deci, cum putem să mergem mai departe? Da, trebuie să continuăm, dar eu cred că ar trebui să vedem până la urmă dacă există sau nu voință politică. Eu cred că Uniunea Europeană a reușit să facă totuși câțiva pași înainte, dar cele 10 subiecte importante care au fost problematice acum 10 luni au rămas problematice și până la urmă aș vrea să știu care este poziția Braziliei. Încă nu este definită și Totuși, poziția Braziliei a influențat uh, negocierile pe acest acord care a rămas neschimbat deja de 10 ani. Domnul Scholz. Bun. Domnul Scholz, și eu mulțumesc pentru aceste informații, dar cred că și după dezbaterile de ieri trebuie să avem o abordare mai bazată pe principii. Nu pot să-mi imaginez uh, că acum uh, vom uh, avea practici de tipul business as usual cu noul guvern brazilian. Pentru că tocmai problema uh, durabilității respectării drepturilor omului ar putea să fie neglijate nu putem să permitem ca să se continue despărduririle în zona Amazonului și uh, uh, nu se poate să nu ținem seama de asta atunci când continuăm relațiile comerciale. Tot ceea ce s-a spus aici este corect uh, trebuie să negociem dur, dar să ne gândim și la evoluțiile economice generale, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la statele Mercosur. În relația cu Mexicul s-a spus, da, nu există o lume ideală, dar până la urmă să nu permitem ca această lume care nu este ideală să se deterioreze în continuare. Colegul Salafranca, actualul raportor, acum doi ani ne-am întâlnit deja în Argentina și am spus că trebuie ca anumite chestiuni de principiu să fie clarificate în relația dintre Uniunea Europeană-Mercosur care sunt interesele, cum putem să le apărăm, să le protejăm. Și nu am făcut mari progrese în ultimii doi ani. Nu pot să-mi imaginez că după ce în Brazilia uh, uh, au venit la putere alți politicieni, vom putea să progresăm. Trebuie să ne analizăm foarte critic uh, stadiul actual, să fim transparenți, uh, să spunem, care sunt obiectivele pe care Uniunea Europeană dorește să le promoveze în relația cu Mercosur. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi a apărut un articol în care se solicită să finalizăm negocierile cu Mercosur nu doar în ce privește uh, importurile uh, unor uh, produse um, în Europa care ar putea să dezavantajeze producția agricolă din Uniunea Europeană, dar și pentru că există acum dorința ca anumite uh, regiuni din uh, zona Amazonului să fie asanate, deci uh, pădurea tropicală uh, practic să aibă de suferit. Până la urmă, zona Amazonului înseamnă cea mai mare pădure tropicală din lume. Nu trebuie să um, o distrugem și cu un asemenea președinte care face asemenea anunțuri, Uniunea Europeană nu trebuie trebuie să negocieze. Cum se valora... Ima, aș avea o singură întrebare. Cum evaluați președinția domnului Bolsonaro în acest proces de negociere în cadrul acordului cu Mercosurul? Pentru că am văzut până acum că în multe din declarațiile sale uh, Președintele Bolsonaro urmează politica președintelui Trump. Am văzut că președintele Trump a renegociat NAFTA pentru a avea două acorduri bilaterale în loc de unul regional. Credeți că domnul Bolsonaro ar putea să vină cu aceeași abordare? Ați uh, văzut oare o oarecare strategie care să nu ducă la un acord regional care ar fi foarte pozitiv pentru întreaga regiune și să se încerce o poziționare uh, mai strictă în acea regiune pentru a avea o sumă de acorduri bilaterale? Thank you, Chair. I speak on behalf of... Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele raportoarei uh, din umbră, Dita Șaranțova. Dita eh, eh, afirmă că noi susținem concluziile eh, unui atât de important acord comercial din păcate, nu s-a progresat foarte mult. Se spune mereu că negocierile trebuie să fie extinse. Întâi termenul limit a fost decembrie 2017, după aceea 2018, iulie ar fi posibil ca uh, să se ajungă la o înțelegere în uh, cadrul întâlnirii la nivel înalt G20, pentru că uh, vor avea loc peste o jumătate de an și alegeri europene, lucrurile uh, s-ar putea să schimbe. Uh, eu cred că Uniunea Europeană nu va putea să ajungă la progrese în domeniul agricol dacă nu se fac în același timp înțelegeri în domeniul CARS. Deci acum uh, trebuie să progresăm în discuțiile noastre în uh, modernizarea relațiilor comerciale cu Chile, am progresat în relațiile cu Mexicul. Dar iată că în ce privește cele mai importante economii din Mercosur, uh, deși se negociază de aproape 20 de ani, nu se fac aceleași progrese. Noi sperăm că vom avea ocazia să sărbătorim și concluziile unui asemenea acord. Mulțumesc, Carolin. Mulțumesc, domnule președinte. Am sentimentul, uh, când mă gândesc la ce s-a discutat în această după-amiază, că toate acordurile despre care vorbim ar trebui să fie finalizate neapărat înainte de alegerile um, europene. Dar dacă um, văd uh, care sunt problemele în clipa de față în Brazilia, inclusiv cu proprietatea asupra terenurilor agricole și care este situația politică, care mi se pare a fi foarte dificilă, nu pot imagina că acest acord va putea să fie unul binevenit. După aceea, situația drepturilor omului uh, vorbit despre asta în relația cu Mexicul și în legătură cu Mercosur, situația este asemănătoare. Putem accepta încălcări ale drepturilor omului. După aceea, întreb, dacă s-au făcut progrese, ați vorbit despre capitolul privind dezvoltarea durabilă care sunt până la urmă soluțiile concrete după uh, negocieri atât de îndelungate? Ce s-a întâmplat uh, esențial în ultimele 10 zile? Mulțumesc, domnul Jadou. Si, Mulțumesc. Eu cred că fie comisia deține informații pe care noi nu le avem și știe că până la urmă noul președinte al Braziliei poate nu va prelua funcția la data la care trebuie și atunci chiar dacă am destule critici față de Mercosur, mai ales pe tema agriculturii sau a mediului, atunci probabil că am avea totuși o strategie din partea Comisiei Europene și anume că Bolsonaro nu va fi niciodată președinte. Însă, dacă nu e așa, cred că avem o problemă pentru că nu ni se poate spune, dacă e vorba de democrații, trebuie să negociem, dacă nu mai sunt democrații sau sunt în pericol, trebuie oricum să avem acordul de liber schimb, pentru că aceasta reprezintă o soluție atât pentru regimurile democratice cât și cele autoritare. Nu, așa ceva nu se poate. Și iată, încă o dată, Uniunea Europeană are probleme față de acordul uh, de la Paris față de mizele în ceea ce privește defrișarea, agricultura și ce facem aici? Suntem pe cale să avem un acord cu un lider care a anunțat în mod public că urma să lase cale liberă celor care vor să distrugă Amazonia în uh, Uh, acele zone unde se dorește să se cultive soia transgenică și alte lucruri de acestea. Și l-am auzit pe președintele Franței la Națiunile Unite care spunea că nu va semna niciodată un acord comercial cu o țară care nu respectă acordul de la Paris. Deci nu mai înțeleg nimic. Dacă nu reușim într-un moment politic crucial pentru UE și pentru America Latină, dacă nu reușim să întrerupem negocierile pentru a redefini cadrul nostru de valori și de principii pentru negocierea unor astfel de acorduri comerciale, atunci pur și simplu nu mai înțeleg deloc ce face Comisia Europeană. Dar, poate, spun încă o dată, poate că Comisia are informații de care noi nu dispunem în legătură cu acest viitor președinte brazilian. Mulțumesc. Și acum domnul Dartmouth. Da, un domn uh, Dartmouth oarecum uh, îngrijorat în ceea ce privește problemele de principii. Am ascultat acest dialog și aveam câteva întrebări și îmi pare rău că sunt ultimul care uh, intervin. S-a spus aici cu claritate că președintele ales Bolsonaro a făcut declarații cu care domnul Jadon nu este de acord. Problema e că domnul Bolsonaro încă nu și-a preluat uh, funcția și nu face decât uh, promisiuni. Iar în ceea ce privește performanțele trecute ale politicienilor, astfel de promisiuni nu înseamnă prea mult din câte am văzut. Deci nu știu dacă avem o nouă doctrină Jado care se bazează pe astfel de promisiuni uh, de campanie. Este o idee interesantă și cred că ar trebui să o dezbatem. Poate că comisia o va lua în considerare. Și pe aceeași linie cu cele spuse de doamna Miner, cu atâta elocvență, că nu ar trebui să facem afaceri cu președintele ales Bolsonaro. Și atunci uh, apar mai multe întrebări, nu știu care este răspunsul la ele, dar atunci cine uh, va avea, cu cine să, să avem relații și cu cine să nu avem relații, pentru că lista se va îngusta foarte tare. Și văd și reprezentantul Partidului Popular aici. Și pot să spun că nu-mi place deloc atitudinea Partidului Popular în Spania față de uh, separatiștii catalani care au fost uh, trimiși la închisoare. Oare să nu mai beau vinul Rioja din cauza asta? Nu știu. Mă uit și eu spre ceilalți colegi să văd dacă găsim o soluție pentru toate astea. Domnul Fisas, vă rog. Dar vreau să spun colegului meu că n-am închis sau n-am trimis la închisoare niciun separatist uh, catalan și că dacă există politicieni la închisoare, nu înseamnă că sunt uh, prizonieri politici, ci sunt la închisoare pentru că au încălcat Constituția, ceea ce este cu totul altceva. Mulțumesc pentru această clarificare și acum am să dau cuvântul ambasadorului Uruguayului, ca reprezentant uh, al uneia dintre țările Mercosur. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o astăzi în fața comisiei dumneavoastră, Comisiei de Comerț Internațional. Îi mulțumesc și lui Matias și lui Adriana pentru intervențiile lor. Pot să vă confirm că pe 12 noiembrie a avut loc uh, la Bruxelles o sesiune de lucru care a durat 10 zile, foarte intensă, între șefii negociatori și cele două echipe, pentru a debloca o serie de teme importante și de natură tehnică. În mod normal, în urma acestui proces, uh, urma să se convoace o întâlnire ministerială începând cu 19 decembrie, alături de comisarii Hogan și Malmström, pentru a aborda cele 5-6 teme mai delicate, mai sensibile, pentru a avea o abordare la nivel politic. Reușita la aceste teme ar fi permis finalizarea acordului între cele două blocuri. În cele două săptămâni s-au făcut progrese semnificative din multe puncte de vedere și s-au finalizat teme importante. Unele dintre ele au fost deja menționate aici de către Matias. Însă aș dori să precizez că finalizarea acestor teme, care au fost în special teme de interes ofensiv pentru Uniunea Europeană, această finalizare s-a făcut grație flexibilității de care a dat dovadă Mercosurul. Acum, la acele teme de natură tehnice, tehnică, s-a ajuns la suspendarea întâlnirii ministeriale din această cauză de către UE. Și lamentăm acest lucru pentru că aceasta imposibilitează negocierea în continuare și considerăm că prezența miniștrilor ar fi permis să se dea instrucțiunile necesare pentru a găsi soluțiile pertinente. Domnul Rodolfo Nino Boa, care este președinte pro tempore al Mercosurului, s-a deplasat oricum înspre Bruxelles, arătând în mod clar care este angajamentul Mercosurului pentru a încheia aceste negocieri cât mai repede cu putință. S-a întâlnit cu doamna comisar Malmström și cu negociatarea uh, din partea UE, doamna Sandra Galina. De ambele părți s-a confirmat voința de a continua procesul la nivel tehnic pentru a ajunge la soluții concrete și realiste, ceea ce ar permite să se convoace acea ședință ministerială înainte de sfârșitul anului, pentru a încheia cu succes aceste negocieri. La momentul acesta se analizează mai multe date pentru luna decembrie și sperăm să se ajungă la un acord, pentru că noi considerăm că aceasta este poate unica șansă de a finaliza acest acord. Dacă nu, cine știe dacă și când vom mai avea o astfel de posibilitate. Și în încheiere, domnule președinte, aș spune că dintre toate temele care au fost prezentate de domnul Matias ca teme la care nu s-au făcut progrese deosebite în această săptămână de lucru, indicațiile geografice, servicii maritime, uh, produse lactate și temele referitoare la contingentele pentru produsele agricole, care erau interesante pentru Mercosur. Toate aceste teme au fost deja identificate de către miniștri pentru a avea o abordare la nivel ministerial și probabil că tocmai acesta este nivelul la care va trebui să se Uh, trateze aceste teme pe viitor, pentru că experții, dincolo de eforturile pe care, bineînțeles, le-au făcut, cred că au ajuns la limita lor. De aceea vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile pe care le-ați făcut, în special din partea domnului Adrianu. Sunt de acord cu poziția pe care a prezentat-o. Țările din Mercosur suntem dispuse să ne așezăm din nou la masa negocierilor pentru a finaliza pentru uh, totdeauna acest acord. Mulțumesc și cred că comisia ar trebui să răspundă la câteva întrebări. Matias, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vom răspunde întâi la ultima intervenție din partea prietenului nostru, ambasadorul Uruguayului. E clar că nu Uniunea Europeană a suspendat o întâlnire ministerială. Din partea Comisiei, noi ne-am manifestat dorința și ne menținem această deschidere și această dorință de a avea o întâlnire ministerială pentru finalizarea procesului atunci când se întrunesc condițiile necesare. Însă pentru aceasta e nevoie de un număr redus de chestiuni care să fie tratate și să fie potrivite pentru deciziile la nivel ministerial. Și contextul nu este potrivit, lucru care s-a văzut foarte clar în schimbul de scrisori și în schimburile de opinii pe care uh, le-am avut în tot acest timp din păcate, condițiile nu se întrunesc, în ciuda, și recunosc acest lucru, așa cum a spus-o domnul ambasador, în ciuda eforturilor maxime făcute de către Mercosur și de partea noastră. Am să revin acum la câteva dintre comentariile făcute în sală. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru susținerea față de această negociere. Întotdeauna a fost uh, important pentru noi și Parlamentul a reprezentat o adevărată forță motrice pentru că această negociere să meargă mai departe și sperăm să uh, fiți alături de noi în continuare și pentru finalizare, pentru că avem nevoie de susținere, e nevoie de decizii politice dificile, nu doar la nivelul Mercosurului, ci și aici, pentru a ține cont de sensibilitățile celorlalte părți și pentru a oferi ceva valoros pentru ceilalți. Să nu pierdem din vedere acest lucru. Finalizarea procesului da, să finalizăm cât mai repede cu putință, însă cum putem încheia acest proces când uh, rămân uh, chestiuni atât de importante, principiul precauției, de exemplu, care n-a fost soluționat, avem o cerere din partea Mercosurului care ar submina acest principiu esențial pentru noi. Mai există și indicatori de origine geografice care sunt de-a dreptul emblematici pentru UE și care n-au primit încă garanție din partea Mercosurului uh, pentru a fi protejați și când, pe de altă parte, regulile de origine pe care Mercosur le propune pentru industria auto și pentru mașinării de toate felurile, care reprezintă o parte importantă a exporturilor noastre, fac ca comerțul să fie imposibil. Deci sunt multe teme complicate încă pe masa negocierilor. Problema dezvoltării durabile, alegerile din Brazilia și ce se va mai întâmpla. E adevărat că se pune întrebarea ce se întâmplă cu președintele Bolsonaro, care a fost ales în mod democratic și încotro va merge democrația de acolo și se mai pune întrebarea dacă noi ne dorim să intervenim sau nu, dacă dorim să izolăm uh, Brazilia și să uh, îl împingem pe drumul multilateralismului sau nu, sau dacă încercăm să uh, îl izolăm în ceea ce privește drepturile omului, să deschidem zone de cooperare cu Brazilia sau nu. Și până la urmă, asta este întrebarea esențială și cred că prin acest acord, pentru că avem un capitol pentru dezvoltare durabilă, în care țările uh, ratifică și implementează în mod eficient și nu pot face derogări de la standardele care au fost stabilite în convențiile OIM, în convențiile de mediu și așa mai departe, uh, și toate acestea merg în direcția cea bună. Însă e clar că e vorba de o decizie politică și nu știu ce fel de informații au ajuns la Parlamentul European, nu știu dacă sunt diferite de ale noastre, dar în mod clar noi avem un angajament în acest sens. S-a pus și o altă întrebare, ce reușite s-au făcut la capitolul de dezvoltare durabilă față de ce aveam înainte. Cred că în acordul actual, ceea ce am negociat este foarte asemănător cu ce aveam în acordurile noastre foarte bune de până acum. Bineînțeles, am construit plecând de acolo și ce am reușit în acest acord a fost să stabilim mai clar procedurile pentru a stabili panelurile noastre. Deci un rezultat bun din punctul meu de vedere și asta este cam tot. Am ascultat cu atenție mesajele de la Parlamentul European și mesajul de urgență imperioasă pe care îl vor transmite, bineînțeles, Comisiei. Dacă mai doriți să adăugați ceva, da, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere însuflețită, aș spune, și sunt absolut de acord cu ce a spus colegul meu, domnul Jorgensen de la DigiTrade, nu neapărat în ceea ce privește blocajele, pentru că vorbim aici de un acord de asociere prin care ambele părți ne luăm angajamente esențiale și nu doar legate de comerț, de uh, comerț durabil, ci și angajamente politice față de democrație, drepturile omului și multe alte aspecte de participare în viața politică și economică pe care dorim să le promovăm de ambele părți și să nu subestimăm că țările cu care negociem sunt țări destul de bine dezvoltate, nu e vorba de țări subdezvoltate, și uh, poate că avem uh, divergențe de opinii în ceea ce privește uh, Brazilia, dar societățile din aceste țări, uh, din punct de vedere al sectorului economic și al sectorului social, e clar că um, putem ajunge la un acord cu ele și ar fi mult mai greu dacă n-am avea un acord cu Mercosur. Probabil că am avea forțe economice care uh, nu ar respecta deloc uh, angajamentele și ceea ce ne dorim noi pentru aceste țări. Deci, valoarea acestui acord merge dincolo de acest comerț de bunuri și servicii, reprezintă un angajament pentru un anumit model de democrație, de valori umane și așa mai departe. Și nu e vorba doar de guvern și de societatea civilă, civilă. Și dacă considerați că nu este destul loc în aceste societăți pentru a face progrese, atunci putem susține aceste valori și atunci când sunt uh, sub presiune sau atacate. Prin acest acord o vom putea face nu doar ca și Uniunea Europeană, ci împreună cu forțele existente în aceste societăți care doresc să promoveze aceste valori. Cred că n-ar trebui să subestimăm acest aspect. Mulțumesc! Salahanca. Și acum raportorul nostru în încheiere, domnul Afsala Franca. Da, domnule președinte, îmi pare rău că domnul Dormort uh, a plecat, deși domnul Fisas uh, a răspuns deja față de separatiștii din Catalonia, care au inventat o istorie care nu există, pentru că, spre deosebire de Scoția, Catalonia n-a fost niciodată un regat independent, ci a depins de coroana Aragonului și Catalonia, în plus, este una dintre regiunile care au nivelul cel mai mare de autonomie din Europa, aș spune, nu doar din Spania și uh, ei trebuie să-și îndeplinească, bineînțeles, obligațiile lor. Nu se poate vorbi de un stat de drept dacă nu se respectă anumite obligații. Și acum, trecând la discuția de astăzi, e important să facem o evaluare ponderată a realității. Partea politică la acest acord a fost deja finalizată, partea de cooperare aproape și partea comercială înainte de ultima ședință se finalizase în proporție de 90%. S-au făcut progrese în această rundă de negociere. Nu știu care este procentajul uh, pe care îl consideră Comisia. Eu cred că am putea vorbi de 3-4% progrese făcute. Aș dori, pe de altă parte, să liniștesc pe domnul Danti, pentru că s-au făcut uh, progrese deosebite în ceea ce privește indicațiile de origine geografică și că ne ajungem la pragul uh, uh, din acordurile cu Mexic și cu Japonia. Știu că s-au făcut progrese și în ceea ce privește industria auto și uh, piesele auto și știu că mai sunt și alte teme la care ne așteptăm la progrese. Cred că ar trebui să facem o evaluare corectă a acestui dosar. Noi, Parlamentul, am dat un aviz conform uh, și un aviz favorabil pentru uh, un dialog politic cu Cuba și așteptăm să ne pronunțăm și pentru un acord uh, cu Vietnamul. Iată, este vorba de un acord, astăzi un acord pe care îl negociem de 20 de ani și n-ar trebui să influențeze aici ce s-a întâmplat cu alegerile uh, într-un stat uh, unde s-a ales un nou președinte, cum este Brazilia, sau ce spune un stat membru. Cred că ar trebui să facem cum se spune în Biblie, că după faptele lor vor fi cunoscuți și cred că această țară, Brazilia, uh, nu poate renunța la Convenția asupra climei. Mi se pare un element esențial, așa cum mi se pare esențial să se respecte drepturile omului uh, care este, reprezintă o clauză fundamentală în toate acordurile pe care le semnează UE. Eu aș cere Comisiei și cred că ar trebui să dăm dovadă de mai multă modestie și mai puțină aroganță aici, pentru că procedurile nu suntem noi cele, cei care le dictăm, ci trebuie stabilite de comun acord. Nu Comisia Europeană este cea care trebuie să stabilească procedura, ci atunci când te afli într-o negociere bilaterală, trebuie să ajungi la un consens pentru ca procedurile să fie uh, acordate de comun acord. Această procedură are o importantă strategică enormă din punct de vedere economic, social și politic și cred că avem o adevărată fereastră de oportunitate pentru a finaliza procesul până la sfârșitul anului și de aceea aș cere ambelor părți, în primul rând, să se pună de acord pentru a avea această întâlnire ministerială și, în al doilea rând, să nu se dea înapoi în ceea ce privește progresele făcute până acum, pentru că anumite state din Mercosur au dat înapoi față de poziția din acordul din decembrie și de aceea cred că trebuie să profităm de această oportunitate istorică pe care o avem acum sau, dacă nu, cu toții vom lamenta consecințele. Mulțumesc! Thanks a lot, Mr. Rapporteur, and thanks a lot. Mulțumim domnului raportor, mulțumim foarte mult și domnului ambasador. Cu asta am încheiat discuțiile pe marginea punctului 26 și trecem imediat la punctul 27, deci din America de Sud, direct în America de Nord. Și vorbim despre relațiile comerciale UE-SUA care desigur sunt o parte foarte importantă din acest joc comercial. Săptămâna trecută, comisarul s-a deplasat la Washington pentru a discuta cu domnul Lighthizer aceste relații comerciale. Am putut citi în presă că președintele Trump a discutat raportul cu privire la mașini și taxele vamale. E vorba de faimosul raport 232 l-a discutat cu consilierii săi și deja am avut câteva experiențe privind aceste discuții cu reprezentanții Statelor Unite, care par să continue în această direcție. Adică par să uh, facă totuși câteva compromisuri privind aceste taxe vamale pentru oțel, aluminiu și acum automobile. Deci par să facă câteva concesii totuși față de Uniunea Europeană. Intenția noastră nu este să aflăm toate detaliile acestei întâlniri, ci să știm ce ne așteaptă pe viitor în relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Statele Unite și Ignacio Bisero, care este director al DigiTrade, este aici ca să ne dea câteva informații. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă spun în primul rând care este situația actuală, unde ne găsim acum, pe cele patru aspecte principale pe care le discutăm cu privire la punerea în aplicare a declarației comune convenite de cei doi președinți în iulie, ca urmare a discuției dintre doamna comisar Malmström și ambasadorul Lighthizer. În primul rând mă voi referi la tarifele industriale. Cred că știți că declarația comună este foarte clară. Singurele negocieri comerciale care pot fi planificate cu Statele Unite deocamdată sunt negocieri pentru eliminarea tarifelor industriale. De la bun început, Comisia i-a spus foarte clar, a spus foarte clar Statelor Unite că vrem să începem un exercițiu exploratoriu, astfel încât să putem fi foarte bine pregătiți să desfășurăm negocierile la momentul potrivit. Ni s-a spus de către partea americană că nu este urgent să abordăm acest subiect. Apoi, Statele Unite au hotărât să înceapă consultările cu Congresul pe marginea negocierilor comerciale și apoi ne-au spus că în timp ce se desfășoară aceste consultări, deocamdată nu pot să discute cu noi aspectele acoperite de consultările cu Congresul. În ceea ce privește tarifele, deci nu e nimic nou de raportat. Comisia a spus foarte clar că singurele tipuri de negocieri la care ne putem gândi deocamdată sunt negocierile limitate la tarifele industriale. Ambasadorul Lighthizer a spus foarte clar că așteaptă deocamdată rezultatul consultărilor cu Congresul și că acestea se vor finaliza până în luna ianuarie. Deci nimic nou cu privire la tarifele industriale. Principalul subiect de discuție în grupul de lucru au fost aspectele de reglementare. Am încercat să identificăm aspectele de reglementare pe care putem face progrese în baza intereselor comune. Discuțiile s-au desfășurat foarte bine, au fost implicați uh, reprezentanți din domeniul reglementării din ambele părți, înainte de întâlnirea dintre doamna comisar Malmström și ambasadorul Lighthizer. Am trimis uh, la Washington o echipă mm, de reprezentanți ai uh, Comisiei uh, și, uh, de asemenea, din partea americană au fost uh, reprezentate principalele autorități de reglementare. Și ca urmare a acestor schimburi am identificat trei potențiale domenii pe care putem sau credem că putem să facem progrese într-un timp relativ scurt. E vorba de produsele farmaceutice, dispozitivele medicale și securitatea cibernetică. Și vă voi da cu mare plăcere mai multe detalii dacă aveți întrebări. Acestea sunt cele trei domenii pe care deocamdată am considerat că avem cele mai multe șanse de a face progrese în termen scurt. Și au mai fost și alte domenii pe care am demarat deja discuții destul de bune, dar a fost foarte clar că pentru a face progrese e nevoie și de mai multe discuții. Am discutat despre valori de conformitate, standarde industriale, în special când vine vorba de noile tehnologii și de asemenea am discutat și despre produsele farmaceutice, dispozitivele medicale, dar și alte domenii în care ne-ar prinde bine cooperarea voluntară. Discuțiile sunt în desfășurare. Vă spuneam că între doamna comisar Malmström și ambasadorul Lighthizer au avut loc discuții foarte fructuoase, s-a făcut un bilanț de aceea s-a ajuns și la aceste domenii specifice pe care tocmai le-am menționat și autoritățile de reglementare au încercat să vadă ce putem face împreună pentru a înlezni relațiile comerciale respectând pe deplin regimurile de reglementare de ambele părți. Cel de-al treilea aspect are legătură cu reforma OMC și cum se pot combate practicile comerciale neloiale. Am avut discuții foarte productive cu Statele Unite pe anumite aspecte, de exemplu, cum să aplicăm disciplina OMC cu privire la subvențiile industriale, cum uh, să abordăm transferurile față de, te- de tehnologie. Am discutat și cu Japonia și uh, am făcut câteva propuneri la Geneva pentru creșterea transparenței OMC. Din păcate, organismul de apel al OMC eh, nu a fost discutat în detaliu la Washington. Nu vă pot da, deci, mai multe detalii. Lucrăm cu mai multe țări pentru a elabora o propunere și credem că după ce vom avea o propunere concretă pe masă, vom putea să implicăm și Statele Unite în acest subiect. Și apoi ați menționat și dumneavoastră ancheta 232 în ceea ce privește automobilele. Da, știm că s-a discutat la Casa Albă acest subiect și am înțeles că nu s-a ajuns la nicio concluzie finală, nici cu privire la calendarul, nici cu privire la conținutul raportului 232 cu privire la automobile. Dar doamna comisar a fost foarte clară în uh, comunicarea cu domnul Lighthizer, dar și cu alți interlocutori. Am transmis un mesaj foarte clar, adică va fi o reacție foarte clară la orice raport cum că um, sunt tarife care afectează automobilele europene sau părțile sau piesele lor de schimb. Știți că s-a ajuns la un document, e vorba de un raport uh, cu privire la o amenințare la adresa exporturilor, uh, sau de fapt este o listă de, de produse care fac obiectul acestor tarife și nu poate începe nicio negociere cu privire la aceste tarife în cazul în care avem rapoarte cu privire la amenințări la adresa exporturilor europene. Deci aceasta este situația deocamdată. Nu s-a întâmplat nimic cu privire la negocierea tarifelor. E clar că nu vom include tarifele agricole în nici o negociere cu Statele Unite. S-au făcut câteva progrese pe anumite aspecte de reglementare. Vă pot da mai multe detalii dacă doriți deocamdată e într-o fază incipientă și poziția noastră este foarte clară. Nu vom intra în nicio negociere în cazul în care există o amenințare. Și dacă cumva apar amenințări sau restricții, Uniunea Europeană va răspunde foarte ferm și sperăm că acest mesaj va fi sprijinit de Parlamentul European și de către Consiliu. Iată care este situația în prezent în ceea ce privește etapele următoare. Cu siguranță că se vor aprofunda aspectele tehnice și aspectele de reglementare. S-ar putea de asemenea, să aibă loc o discuție între cei doi președinți în uh, marginea întâlnirii G20 din Buenos Aires, dar încă nu este confirmată și din punct de vedere tehnic, Comisia deja a început să pregătească două directive una, două direcții de negociere, una cu privire la tarifele pentru automobile și cealaltă cu privire la evaluarea de conformitate, pentru că până acum ne-am confruntat cu diferite probleme de reglementare și evaluarea de conformitate ar trebui să apară într-un acord internațional. Tocmai de aceea vom prezenta direcțiile de negociere în, pe aceste două domenii în Consiliu. Mă opresc aici deocamdată și vă răspund cu plăcere la întrebări. Cu privire la mandatul posibil, aș vrea să știu cum credeți că va arăta calendarul? Credeți că această legislatură va, fi, va mai fi implicată în discuțiile cu privire la mandat? Eu aș face o distinție între mandatul cu privire la evaluarea de conformitate, pentru că calendarul acestuia este doar de natură tehnică. Textul trebuie să fie citit, trebuie să treacă prin procedurile interne ale comisiei, dar când textul va fi pregătit din punct de vedere tehnic, atunci îl vom înainta Consiliului și mie mi se pare că pe acest front putem să ne mișcăm destul de repede. Când vine vorba de mandatul pentru negocierea tarifelor industriale, acesta are și o componentă componentă politică. Pentru noi este foarte clar că negocierile se pot desfășura numai pe marginea tarifelor industriale. Este destul de ciudat să începem negocierile în absența unui exercițiu exploratoriu cu partenerii noștri comerciali. Dacă nu a existat un astfel de exercițiu exploratoriu, nu a fost din cauza că Comisia Europeană a dat înapoi Problema a fost că Statele Unite ne-au spus că nu pot să discute cu noi aceste subiecte în timpul consultării de 90 de zile cu Congresul. Aceasta se va termina în luna ianuarie și până atunci am considerat că nu e cazul să înaintăm absolut nimic cu privire la negocierea tarifelor industriale. Am discutat însă cu partea americană ca să ne asigurăm că Statele Unite sunt de acord să limiteze negocierile la aspectele pe care le-am convenit. Și clar, noi nu vrem ca aceste negocieri să fie mai extinse. Mulțumesc foarte mult, raportor din umbră, domnul Ianic. Mulțumesc, Ignacio. Deputații, în general, nu sunt uh, foarte răi și deputații ecologiști uh, chiar sunt mai puțin răi decât media deputaților uh, răutăcioși decât media deputaților europeni. Uh, dar trebuie să vă, să vă spun că n-am prea înțeles ce ați spus dumneavoastră. Observ că n-ați folosit cuvântul acord comercial. Ați spus negociem cu privire la tarifele industriale, negociem cu privire la evaluările de conformitate. Da, există o consultare cu Congresul în America. Asta ne dă timp până la mijlocul lunii ianuarie. Dar eu tot n-am înțeles dacă până la urmă o să negociem sau nu un acord comercial eu, din câte am înțeles ceea ce a spus dumneavoastră, și da, poate că am limitele mele, este că dacă negociem niște tarife industriale, asta e în contextul negocierilor unui acord comercial. Da, am înțeles că nu e vorba de un acord global, tot cuprinzător, dar este un acord comercial transatlantic da, care probabil că se limitează la tarifele industriale și la evaluările de conformitate, să vedem ce se întâmplă în Congresul American. Dacă da, atunci dumneavoastră veți uh, cere un mandat Consiliului. Ați spus deja acest lucru, iar Parlamentul își va juca și el rolul, va trebui să dea un aviz cu privire la ne- aceste negocieri. Dar deocamdată am impresia că e vorba de niște negocieri, dar în același timp nu sunt negocieri. Au fost într-adevăr câteva declarații din partea președintelui Juncker. Înțeleg că este o diferență de fus orar. Ni s-a spus, da, o, o să importăm mai multă soia OMG, o să fie mai multe gaze de șist. Oare ce se întâmplă? Avea un mandat, domnul președinte, să spună acest lucru sau încă nu-și revenise după zbor sau uh, era la, la presiunea americanilor? Eu vreau să știu dacă avem un acord comercial cu Statele Unite și dacă da, atunci va trebui să fie vorba de o procedură clasică de negociere a unui acord comercial transatlantic. Mulțumesc, domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, cred că pot prelua aceste întrebări. Mulțumesc, Ignacio, pentru aceste, această prezentare. Ieri am avut un schimb de opinii cu doamna comisar și ne-a spus, Iane, că nu e vorba de negocieri comerciale, că nu se prevede niciun acord acord, ci că se vorbește numai despre tarifele vamale cu privire la anumite produse industriale și de asemenea se discută anumite aspecte de reglementare, așa cum tocmai ne-a explicat Ignacio. Așa că întrebarea mea pentru Ignacio este următoarea. Dacă e vorba numai de câteva aspecte de reglementare și acesta a menționat rezultatele pozitive cu privire la farmaceutice și la dispozitivele medicale, atunci ajungem la concluzia că aspectele de reglementare cu privire la producția de dispozitive medicale sunt diferite de o parte și de alta a Atlanticului, de exemplu, testele pe animale. Deci, până la urmă, despre ce vorbim? prin uh, schimbul de anumite bunuri din acest sector, ajungem la concluzia că există o dezbatere cu privire la anumite aspecte de reglementare. Dar ce înseamnă de fapt această dezbatere? Și o a doua întrebare. Da, cred că este foarte important să discutăm și secțiunea 232. Pentru că deja aceste tarife au fost impuse pe aluminiu și pe oțel cu pretextul că e vorba de uh, o amenințare la securitatea industrială. Deci, vreau să știu care este poziția dumneavoastră cu privire la posibilele negocieri în acest sens. Care credeți că va fi poziția americanilor? Credeți că vor putea retrage aceste așa numite măsuri preventive pe care le-au impus? Mulțumesc, doamna Minor. Mulțumesc. Am uh, Am uh, au, și eu mai multe întrebări pe care deja le-au adresat antevorbitorii, așa că nu le voi repeta. Vreau să știu dacă e nevoie de un mandat și pentru aspectele legate de cooperare, nu numai pentru cele legate de reglementare. Domnul Dartmouth, mulțumesc foarte mult. Trebuie să vă spun că m-a surprins acest punct de pe ordinea de zi, pentru că am crezut că deja am avut astfel de negocieri comerciale USUA acum câțiva ani și că am discutat foarte mult acest subiect în plenară. Și țin minte că oamenii erau foarte interesați și, um, într-adevăr, țin minte că fostul președinte al Parlamentului, dar și domnul Scholz erau foarte entuziasmați. Deci este foarte bine că există negocieri comerciale între SUA și Uniunea Europeană, dar se pare că acestea nu sunt cu adevărat negocieri comerciale, că se, vorbesc numai, se vorbește numai despre aspecte tarifare și de, de conformitate. Eu am uh, locuit și am lucrat în Statele Unite um, timp de 8 ani, chiar am o diplomă de la Universitate Americană și pot să vă spun că în mod istoric, democratic, democrații uh, sunt partidul protecționist și republicanii sunt partidul care încurajează liberalizarea comerțului și acum republicanii devin protecționiștii sub președintele al cărui nume nici măcar nu-l voi menționa pentru că altfel s-ar putea să vă distragă atenția de la aspectele comerciale. Însă democrații chiar nu s-au schimbat, nu au uh, devenit uh, neapărat un um, partid uh, care susține liberalizarea comercială și mai ales acum după alegeri, cred că vor deveni și mai protecționiști. Deci posibilitatea ca negocierile comerciale dintre Uniunea Europeană și Statele Unite să acopere aspecte agricole este aproape de zero, decât dacă știți dumneavoastră ceva ce noi nu știm. Și ce vreau eu să întreb? Toate aceste negocieri comerciale Până la urmă, ce sunt? Nu e vorba numai de niște discuții foarte restrânse la anumite, um, la anumite sectoare comerciale. Ignacio, și din partea mea, vreau să mă refer la automobile și nu am acum cifrele neapărat în minte, dar vreau să știu cât din volumul comercial va fi acoperit de aceste produse. E vorba de 70%, uh, 60% și câte linii vamale sunt acoperite și mai vreau să știu dacă OMC va accepta asta ca un acord comercial ambițios. Și apoi am o problemă legată de excluderea automobilelor. Este o amenințare permanentă, mi se pare. Adică să avem posibilitatea, această, această posibilitate de a introduce tarife vamale pe automobile pe baza secțiunii uh, 232 din uh, Trade Expansion Act din uh, 1962. Este o amenințare permanentă. Este oare înțelept să încheiem un acord uh, având sabia lui Damocles deasupra capului. Just une petite question supplémentaire. Doar o mică întrebare suplimentară. Spuneați că există 30 de zile ca termen, deci până la uh, jumătatea lui iulie. Dar după aceea, administrația cu 30 uh, de zile înainte de jumătatea lui ianuarie va anunța dacă este dispusă sau nu să negociere. Deci, uh, ce uh, înseamnă acest termen pentru Comisia Europeană, care are și ea niște rigori în relația cu Consiliul? Ima. Mulțumesc foarte mult, Ignacio, pentru explicațiile oferite. Aș avea totuși o întrebare. Indiferent că îl numim acord comercial sau nu, pentru că negociem pe teme comerciale și aici sunt de acord cu ce spunea domnul Jadot. Indiferent cum îl numim, până la urmă dorim un cadru de relații care să țină cont de industrie. Și, în acest caz, de ce nu e important să se țină fapt și să te țină conști de faptul că Statele Unite a renunțat la acordul de la Paris, pentru că e important să se asigure uh, să se asigure acordul de la Paris, mai ales pentru bunurile industriale. În al doilea rând, capitolul uh, de dezvoltare durabilă este de asemenea important. E important doar pentru sectorul agrar sau de servicii, nu și pentru industrie, deci nu înțeleg de ce un acord uh, care afectează doar domeniul industrial poate să pună în pericol toate progresele făcute până acum și principiile noastre pentru noua politică de acorduri comerciale. Ignațio, e rândul tău acum. Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voi să încep cu întrebarea adresată de Ianic Jadot ce este foarte clar este că nu ne propunem din diverse motive să negociem un acord cuprinzător comercial cu Statele Unite. Există multe rațiuni, dar este clar că nici nu ar funcționa pentru că Statele Unite nu uh, ar veni în întâmpinarea noastră în legătură cu multe priorități pentru noi. Deci uh, am ajunge la conflicte uh, bilaterale. Deci, în clipa de față, este mai bine să avem negocieri concentrate pe eliminarea unor uh, tarife industriale. Sigur că aceste taxe industriale sunt legate de relațiile comerciale, dar noi asta ne propunem, eliminarea acestor tarife industriale de către ambele părți. În legătură cu întrebarea, în legătură cu uh, soia, uh, Știți că nu a existat niciun fel de angajament să ne schimbăm uh, politica a fost doar o verificare, pentru că din diverse motive exist, a crescut importul de soia în Uniunea Europeană. Și, și uh, Consiliul European a uh, spus că este nevoie de discuții suplimentare în ce privește gazele naturale lichefiate. Și acum Statele Unite trebuie să acționeze pentru că aici au fost impuse restricții asupra um, exportului de gaze naturale lichefiate. Iar acum nu este uh, o obligație ca această administrație să notifice Congresul cu 30 de zile înainte de uh, uh, declanșarea negocierilor intenția de uh, a se lansa negocieri. Deci această notificare poate să se producă uh, oricând după ce expiră perioada de 90 de zile. Și uh, sigur că notificarea trebuie făcută uh, Congresului, dar uh, e posibil ca acest lucru să se întâmple fără să fie antamate discuții prealabile cu noi. Noi sperăm însă ca după expirarea perioadei de 90 de zile să ni se adreseze să ne spună dacă administrația este dispusă să negocieze cu noi pentru a elimina uh, tarifele industriale. Asta s-a convenit, nimic altceva. În ce privește întrebarea adresată de Helmut Scholz, poate știți că înainte de a uh, ne lansa în discuții mai detaliate la Washington, va circula un document printre statele membre și Parlamentul European în care vom menționa problemele concrete în legătură cu care noi considerăm că se pot realiza progrese cu Statele Unite. Iar în ce privește produsele uh, farmaceutice, Există un acord privind recunoașterea reciprocă a bunelor practici în uh, domeniul uh, acestei producții. Există posibilitatea să extindem uh, prevederile în legătură cu anumite medicamente și vaccinuri și ambele părți vor discuta posibilitățile de reglementare. În ce privește aparatura medicală, noi deja în trecut am avut discuții cu Statele Unite. Trebuie să uh, avem garanția că uh, medic aparatura medicală este compatibilă cu sistemele care funcționează la noi este un domeniu în care merită să avem discuții aprofundate pentru a exista o compatibilitate și cu baza noastră de date referitoare la um, dispozitivele medicale. Iar Uniunea Europeană dorește să participe la un acord bilateral privind uh, aparatura medicală. Deci, Dorim să evităm însă și redundanțe ale textelor în comparație cu ceea ce se convine în domeniul produselor farmaceutice. Deci, din acest punct de vedere, sper să putem uh, obține progrese pe termen scurt sau mediu. În ce privește 232, în cadrul negocierilor cu Statele Unite există o singură chestiune în care considerăm că trebuie să ne adresăm Consiliului pentru negociere. Este vorba de evaluarea de conformitate și deci să vedem care va fi concluzia între Uniunea Europeană și Statele Unite în ce privește un acord internațional. Acest lucru nu se va putea întâmpla dacă nu va exista o aprobare din partea Consiliului. Tocmai de aceea pregătim uh, un mandat special în ce privește evaluarea de conformitate. De... Deci, noi uh, intenționăm să fim foarte uh, transparenți în legătură cu chestiunile de, uh, de reglementare pe care le discutăm cu Statele Unite nu vom întreprinde acțiuni care să producă modificări în aceste prevederi și reglementări. și am încercat să uh, expunem uh, foarte clar faptul că putem uh, separa aceste discuții legate de reglementare de ceea ce înseamnă tarifele industriale, ca să nu apară din acest punct de vedere interferențe sau confuzii. Separăm foarte clar lucrurile. Cred că s-a făcut și uh, o referire dacă această administrație va fi dispusă să negocieze uh, în legătură cu uh, diverse subiecte. Nu cred că există disponibilitate să se negocieze un acord comercial pentru că nu vom putea ajunge la soluții care să fie echilibrate. În ce privește autovehiculele, pentru noi este limpede că ar trebui uh, să fie acoperite de negocierile pe care le purtăm în ce privește tarifele industriale. Și sigur că din acest punct de vedere trebuie să apară o clarificare înainte de a începe negocierile. Un acord care să elimine tarifele pentru toate produsele industriale, dar nu și produsele agricole, poate să fie apărat în concordanță cu articolele noastre. Eu uh, nu știu acum procentual dacă uh, peste 90% din liile tarifare vor putea să fie cuprinse, dar în ce privește standardele OMC, eu cred că uh, putem să respectăm prevederile articolului 24, inclusiv discutând tarifele la automobile. Deci, sigur că vă gândeați că anumite subiecte vor fi excluse din acord. Noi trebuie să respectăm până la urmă compatibilitatea cu prevederile uh, OMC. Sigur că pot să existe anumite sensibilități în sectorul auto, inclusiv în ce privește uh, perioadele, foaia de parcurs. Dar cred că dacă vor exista poziții și amenințări în legătură cu tarifele pentru automobile, negocierile nu vor începe. Se pare că există o asemenea amenințare. În acest caz, negocierile ar trebui să fie suspendate nu vom putea să ajungem la un acord legat de tarifele industriale sub uh, această amenințare. Dar în ce privește cotele privind sectorul auto, uh, eu cred că uh, nu va trebui să cedăm pentru că ar contraveni și obligațiilor în cadrul OMC. Iar eh, doamna comisar Malmström, în toate întâlnirile pe care le-a avut, a amintit și de industria aluminiului și uh, ambele părți uh, trebuie să se străduiască să găsească soluții în ce privește tarifele pentru industria uh, aluminiului și uh, Așteptăm ofertele din patele Statele Unite. Sigur că ar putea să ia în calcul cotele, dar din punctul nostru de vedere, uh, introducerea uh, unei obligații de a respecta cotele uh, ar contraveni prevederilor OMC. Imaculata ne-a adresat poate întrebarea cea mai dificilă. Cred că trebuie să înțelegem contextul special în care aceste discuții au loc. Ele au loc într-un context în care se încearcă evitarea unor conflicte comerciale majore în relațiile dintre Statele Unite și Uniunea Europeană. Trebuie să vedem ce se poate face pentru a evita un asemenea conflict major și cred că trebuie să ne gândim la uh, negocierea unor chestiuni foarte sensibile, cum spuneam, tarifele industriale uh, și uh, eu cred că uh, nu trebuie neapărat legate lucrurile de uh, capitolul privind o dezvoltare uh, durabilă. Trebuie să ne gândim la contextul specific în care se derulează aceste negocieri. Mulțumesc. Să vedem ce se va întâmpla în săptămânile următoare în Statele Unite și, bineînțeles, și în activitatea comisiei. Mulțumesc foarte mult! Punctul următor de pe ordinea de zi ar trebui să fie un schimb de vederi în legătură cu ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană și în mod special cu accent pe parteneriatul uh, comercial și economic, dar avem o problemă serioasă pentru că nu ne a mai rămas decât 10 minute și în al doilea rând raportorul nostru nu este prezent și în al treilea rând, și aceasta este principala problemă, ne-am dorit să avem un schimb de vederi cu comisia și sau cu echipa de negociatori uh, cu Uniunea Europeană și uh, nu uh, și-au dat uh, acordul să participe. Am uh, introdus acest punct pe ordinea de zi pentru că uh, trebuie să ținem seama de competențele diverselor comisii și a fost clar că nu vom avea noi competențe în ce privește acordul de ieșire. AFCO sau alte comisii au această competență. Dar acum sigur că rezultatul declarației politice privind viitoarele relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit uh, a fost publicat pe 14 noiembrie, care a fost și ziua mea de naștere. Și acest document ar putea să fie un document uh, fundamental pentru a discuta aspectele uh, comerciale ale viitoarelor relații. Dar după cum spuneam, uh, partenerii noștri, uh, echipa de negociator, reprezentantul comisiei nu sunt prezenți și pentru că timpul este limitat, eu v-aș propune să amânăm discutarea acestui subiect. Dar dacă cineva dorește să comenteze, vă rog să o faceți. Da, și eu sunt de acord cu amânarea, dar este o întrebare pe care aș fi dorit să adresez comisiei dacă participa. Secțiunea declarației politice care se referă la comerț face parte din mandatul de negociere și în ce stadiu se află, pentru că Uh, această declarație este doar o declarație generală, ce rost ar avea? Înseamnă până la urmă că încep și negocieri din acest punct de vedere? Da, așa cum înțeleg eu lucrurile, acest text nu este unul uh, cu obligativitate juridică de uh, respectare. Deci, întrebarea este, va exista un mandat pentru negocieri concrete? Helmut. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, și eu sunt de acord să amânăm dezbaterea, dar eu cred că ar trebui să ne pregătim și noi pentru că cel târziu, după Consiliul din decembrie, uh, uh, după Consiliul Special de, de săptămâna viitoare, în legătură cu uh, acordul uh, de uh, retragere din Uniune, noi ar trebui în Comisia uh, INTA să ne gândim la relațiile viitoare. Ar trebui să discutăm în profunzime provocările, ce ne dorim uh, în relațiile viitoare economice comerciale, pentru că imediat după aceea trebuie să uh, după un semnal clar unde ne aflăm, trebuie să ne pregătim, pentru că după aceea va fi obligația noastră să exercităm o influență asupra mandatului care se va acorda pentru negocieri. Va trebui să uh, ne asumăm uh, responsabilitatea din acest punct de vedere. Domnul Dartmose, bineînțeles, sunt de acord cu uh, amânarea, dar o întrebare procedurală. Există circumstanțe în uh, care comisia noastră are dreptul să solicite uh, o participare din partea Comisiei? Nu, noi putem uh, adresa o invitație, dar nu uh, putem să forțăm pe nimeni să participe. Bun, în cazul acesta trecem la punctul 29, diverse, nu. În cazul acesta, întâlnirea următoare va avea loc pe 3 decembrie și încheiem întâlnirea de astăzi.